Bună dimineața, dragi colegi. Cred că ar trebui să începem. Văd că reprezentanții PPE sunt în sală, așa că eventual am putea începe. But is it going to be like this till the end? Who is old enough to remember the previous parliament? Mm, yeah. Yeah. Okay, I start the... Bun, haideți să începem, deci. Aș vrea să începem ședința noastră și începem cu punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba despre Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene și aș dori să dau cuvântul doamnei Rosa Esteras Feragut. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă explic cum stă situația. Fondul acesta de solidaritate, după cum știți, a fost creat în 2002 și, în principiu, este instrumentul de care dispune Uniunea Europeană pentru a putea răspunde la solicitările de solidaritate în momentul în care într-o regiune se întâmplă o catastrofă și se aplică statelor membre și astăzi putem spune că În anumite situații, acest, aplicarea acestui fond se poate prelungi. E vorba de un instrument de intervenție și cred că a fost un instrument deosebit de important, un instrument foarte necesar pe durata acestor ani și în anul 2005 s-a propus o modificare a acestuia pentru că au existat dificultăți în ceea ce privește aplicarea, însă Până la urmă, această modificare a fost refuzată de către Consiliu pentru că s-au cerut modificări în domeniul cheltuielilor, al criteriilor și deci s-a ajuns într-un impas. În această nouă etapă, anul trecut, în 2012, am avut ocazia să prezint eu însămi un raport pentru a vedea în ce fel putem modifica regulamentul în ceea ce privește acest fond de solidaritate, în așa fel încât acesta să vină mai eficient și să putem corecta toate erorile pe care le-am detectat în anii precedenți. Și care sunt schimbările pe care le-am propus? Și în ce fel avem o opinie diferită de cea a Comisiei și deci pe care puncte va trebui să negociem? Mai întâi, ce înseamnă catastrofele grave, grave cele care provoacă o daună mult mai ridicată decât pragul prevăzut de către fond, deci 3 miliarde de euro. Acest lucru este foarte clar și în momentul în care se depășește această sumă, atunci fondul uh, intervine pentru catastrofe majore. Acest lucru nu se modifică, dar au existat totuși anumite uh, dificultăți în ceea ce privește două treimi din fonduri care sunt alocate pentru catastrofele regionale, pentru că în regulament se spune că vor fi eligibile acele catastrofe care afectează o mare majoritate a populației corupției sau care afectează condițiile de trai, condițiile economice, stabilitatea economică, condițiile de viață și care au repercursiuni grave în, asupra acestor condiții de trai. Evident, aici vedeți un concept destul de vag și multe regiuni uh, se aflau într-o situație de așteptare, nu știau foarte clar dacă într-adevăr solicitările lor vor fi primite de către comisie și de multe ori ezitau să trimită astfel de solicitări. Și pentru a fi la înălțimea așteptărilor regiunilor, am încercat să propunem aici o, o modificare. De fapt, o propune Comisia și noi suntem de acord. Ceea ce propunem este ca în momentul în care se ajunge la 1% din PIB-ul regional, în NUTS 2, atunci putem declara solicitarea respectivă ca fiind eligibilă. Comisia propune 1,5%. Eu pro aș propune 1% și Comitetul Regiunilor uh, propune de asemenea 1%. Deci e o propunere care oricum este deschisă și o putem discuta și putem uh, avea uh, diferite posibilități de amendamente, de modificare. Acum, un alt subiect important îl reprezintă plățile în avans, pentru că în momentul în care apare o catastrofă, este foarte important să avem o intervenție rapidă pentru a frâna evoluția ulterioară a catastrofei respective. Și evident, Comisia propune ca până la 10% din contribuția prevăzută să poată fi plătită în avans cu un maxim de 30 de milioane, tocmai pentru a permite o reacție extrem de rapidă și o prezență uh, sporită în uh, regiunile afectate. De asemenea, se simplifică și procedurile în așa fel încât în momentul în care se acordă acest, uh, acest ajutor, plățile se fac imediat. De aceea, acest element este deosebit de important. Apoi, mai există o serie de solicitări care se referă la acele catastrofe, cum ar fi, spre exemplu, care sunt cu evoluție lentă, cum ar fi, spre exemplu, seceta. Și uh, în avizul său, Comitetul Regiunilor a inclus și inundațiile Aici discuția este deschisă. Rămâne să vedem cum vor arăta propunerile de modificare. În așa fel încât să vedem dacă le putem înscrie în această categorie de catastrofe cu evoluție lentă, pe durată lungă. Și până în prezent, regulamentul prevedea că exista un termen de 10 săptămâni pentru a putea solicita un ajutor. Acum să vedem dacă termenul acesta îl putem menține, pentru că am avut solicitări din partea anumitor regiuni. 10 săptămâni e prea puțin timp pentru a putea solicita acest ajutor. Pentru că există situații în care daunele nu se văd imediat. De aceea e foarte greu să știe exact, exact tot ceea ce înseamnă daunele provocate de acea catastrofă. Nu le poți determina în 10 săptămâni. Și o altă temă este în ce cazuri se poate uh, solicita acest ajutor, care sunt structurile care pot beneficia de un astfel de ajutor. Și mi s-a părut deosebit de interesant, pentru că de multe ori e nevoie de ajutor pentru infrastructuri, dar mai mult decât atât, trebuie să vedem dacă nu cumva uneori trebuie modificate aceste infrastructuri, pentru că dacă a intervenit o catastrofă, nu ne dorim ca uh, această posibilitate să se repete exact în același loc. Apoi, un alt aspect. De multe ori, catastrofele se pot uh, întâmpla în regiuni transfrontaliere, care nu sunt neapărat NUTS 2, în uh, categoria NUTS 2, și atunci ar putea să solicite aceste uh, ajutoare uh, în mod transfrontalier. Și o altă sugestie pe care o face Comitetul Regional și care mi s-a părut foarte interesantă, vorbind de categoria NUTS 2, este ca s-ar putea să fie situații în care catastrofa uh, se întâmplă în regiuni mici, care nu fac parte din NUTS și că suma totală a daunelor uh, provocate în aceste regiuni, proporțional cu populația uh, din această regiune, să fie uh, o condiție eligibilă pentru a obține astfel de ajutoare. Acum, termenul de executare este un an pentru a putea utiliza în întregime uh, aceste fonduri. Noi am vrut să vom, dăm dovadă de flexibilitate în acest sens și ne-am gândit să propunem 18 luni. Acum, un alt aspect reprezintă asistența tehnică. Eu sunt de părere că, de fapt, aceste catastrofe naturale, regionale, întotdeauna provoacă dificultăți. Ultima pe care mi-o amintesc, spre exemplu, în Iorca, E vorba de infrastructuri limitate, cu mijloace limitate, care au fost afectate și astfel o parte, 2% uh, în acest caz, uh, din fonduri au putut fi utilizate pentru a uh, utiliza aceste fonduri pentru asistență tehnică, tocmai pentru a realiza toate proiectele de arhitect, de inginer, asistență tehnică, expertiză tehnică și așa mai departe. Bun, aceasta este în mare conținutul raportului. Acum, eu cred că calendarul pe care l-am fixat va putea fi respectat. Uh, eu voi prezenta raportul luni, în așa fel încât acesta să poată fi tradus. Și, după părerea mea, dacă vom reuși să respectăm termenele pe care ni le-am fixat, așa cum am discutat și cu raportorii din umbră, eu cred că l-am putea încheia anul acesta și să ajungem cu el în plenă luna martie în principiu n-ar trebui să fie probleme, mai ales dacă nu ne atingem de buget, care e totuși rubrica cea mai importantă. Uh, eu cred că propunerile pe care le facem noi sunt negociabile și pot fi acceptate ușor. Și vedeți că au, a existat o dotare a fondului care a scăzut de la un miliard la 500 de milioane. Uh, eu nu știu dacă e o mișcare înțeleaptă, pentru că am senzația că nu ne vom îndrepta într-o situație în care vom avea mai puține catastrofe, ci invers, mai multe. Deci va trebui să vedem cum anume vom putea rezolva acest lucru, însă în orice caz, uh, pentru restul aspectelor, cred că discuția poate avansa rapid. Thank you, Rosa, very much. We'll move to shadow. Mulțumesc, trecem acum la raportorii din umbră și văd că Nikos Ihoveros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 Πρέπει να βρεθεί μια λύση για να Mulțumesc, doamna președinte. Cred că va trebui să găsim o soluție pentru a fi în măsură să activăm acest fond european de solidaritate, pentru că e un instrument foarte util, mai ales acum, în momentul în care vedem că numărul de catastrofe naturale sporește, vedem care sunt schimbările climatice și acestea duc la o frecvență sporită și o amploare sporită a acestor fenomene. Și s-ar putea să existe și anumite condiții regionale care duc la apariția unor astfel de fenomene precum incendiile, precum uh, catastrofele naturale de care a vorbit doamna raportor. Și cred că trebuie să facem în așa fel încât să fim în măsură să utilizăm pe deplin acest fond. Eu sunt de acord cu multe din elementele prezentate de către doamna raportor și cred că este posibil să găsim un mod de cooperare satisfăcător. Un element pe care noi am am dorit să-l amintim în uh, momentul în care vorbim despre mediul înconjurător, și anume, trebuie să ne gândim la posibilitatea unei repetări a fenomenului respectiv. Spre exemplu, trebuie să evaluăm situația, să învățăm din catastrofa respectivă, tocmai pentru a reține toate trăsăturile principale, în așa fel încât să fim în măsură să ne pregătim în, în ideea unei repetări a acestui fenomen. De multe ori, un fenomen poate apărea pentru că există o problemă de structură, o problemă de infrastructură. Gândiți-vă, spre exemplu, la un afluent al unui râu care a fost, știu eu, blocat, care a fost betonat, cimentat uh, sau o utilizare incorrectă a unei infrastructuri, spre exemplu poduri în, într-o situație, eu știu, dificilă. Aceste situații există în regiunile noastre și pot să ducă la astfel de uh, fenomene. De aceea este foarte bine să identificăm cauzele concrete ale acestor fenomene, care de multe ori reprezintă un amestec de fenomene naturale și uh, și un coeficient de eroare, de eroare, eu știu, o, o structură care nu, este, nu mai este la înălțime și așa mai departe. De aceea, trebuie să avem, de fiecare dată când apare o catastrofă, să avem o analiză, un raport care să tragă concluzii și ar fi păcat să cheltuim niște bani din fonduri publice pentru niște lucrări care de fapt nu vor face decât să mențină riscul de catastrofă. Acum, în ceea ce privește includerea incendiilor și a inundațiilor în uh, sfera de aplicare a acestui regulament, trebuie să ținem seama de problemele materiale care ar putea conduce la apariția unor inundații, sistemele de gestiune în ceea ce privește canalizările publice, pentru că și acolo există un risc de inundații și de aceea autoritățile trebuie să examineze și să vadă în ce măsură o catastrofă poate fi evitabilă, dacă nu cumva este datorată unei proaste gestiuni a resurselor publice spre exemplu, râuri care ar, uh, sunt transfrontaliere și care ar putea pune probleme și nimeni nu se ocupă de ele. De multe ori e vorba doar de o simplă uh, gestiune eronată a uh, canalizar, canalizărilor. Ideea fiind să ajungem la o sporire a plafonului ajutoarelor ce pot fi acordate pentru regiuni ar trebui să avem 10 uh, până la 18 luni pentru a putea utiliza aceste fonduri, pentru că de multe ori procedurile pot fi uh, foarte, foarte îndelungate, până când faci un studiu, până când uh, aplici toate procedurile necesare pentru realizarea studiului respectiv. Asta riscă să înghită foarte mult timp. De aceea ar trebui să prelungim acest termen de utilizare a fondului, de executare. Apoi nu uitați uh, timpul necesar autorităților pentru a înainta un raport și 10 zile ca să poți solicita fondul respectiv, uh, participarea fondului respectiv, e prea puțin. Eforturile de multe ori în situație de criză se concentrează pe aj- într-ajutorarea populației înainte de toate și abia apoi rapoarte. Deci ar fi bine să avem o perioadă de timp mai îndelungată pentru că autoritățile să poată reacționa. Și un ultim aspect eu cred că ar trebui să avem un fel de rețea de experți care să poată imediat să ajute regiunile în cazul în care sunt dosare urgente. Pentru că, de multe ori, așa cum a spus și doamna raportor, regiunile nu au suficiente resurse la dispoziție, nu au suficiente posibilități pentru a pregăti astfel de rapoarte detaliate. Ar trebui să avem așa un fel de listă de persoane de încredere, experți de încredere, care pot participa și care pot veni cu asistență, cu expertiză pentru a furniza informații utile și pentru a ajuta regiunea să găsească o, o, o, o soluție. Mulțumesc, până doamna președinte, doamna Maria Sanchez. Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate, aș dori să salut în mod călduros această nouă propunere de reformă a Fondului de Solidaritate Cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că merge în direcția potrivită și că așteptam această propunere de modificare deja încă din 2005. 8 ani de blocaj, 8 ani de când regiunea așteaptă un, un ajutor mai simplu și mai rapid în caz de catastrofă. Și cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că trebuie să simplificăm procedurile și, evident, Consiliul deocamdată refuză. Și mie mi se pare destul de dramatic acest lucru, e o adevărată rușine, pentru că noi ar trebui să ne amintim faptul că printre valorile europene există una care e deosebit de importantă și anume solidaritatea. Luna trecută, domnul uh, comisar Canan a a anunțat mobilizarea unor sume pentru Republica Cehă, pentru uh, Germania și pentru România în ceea ce privește inundațiile din vara trecută. Noi am votat acest lucru cu o rectificare, s-a votat, însă asta nu înseamnă că regulamentul nu avea nevoie de o revizuire, de o actualizare. Și banii aceștia trebuie acordați. Aș vrea să vă amintesc cazul Italiei, care a trebuit să aștepte mult și bine până când s-au deblocat fondurile. Reforma aceasta era necesară, era urgentă și în momentul de față e mult mai rapid pentru Uniunea Europeană să reacționeze la o catastrofă ce s-ar întâmpla undeva în, uh, uh, în capătul lumii decât uh, față de o catastrofă care s-ar întâmpla pe propriul sau teritoriu și acest lucru nu e normal. Fondul de solidaritate a investit peste 3 miliarde de euro în 56 de cazuri de când a fost creat din 2002 încoace. E foarte bine, noi știm asta de fapt și o știm foarte bine pentru că de fapt ceea ce se întâmplă, catastrofele naturale sunt pe teritoriile noastre. Mă gândesc și la catastrofele omenești care apar și uh, acestea depășesc cu mult cifrele pe care le-am contabilizat noi din 2002 până în prezent. Și frecvența acestor drame va spări și asta din cauza încălzirii climatice. De aceea trebuie să integrăm această dimensiune în gândirea noastră. Și apoi, multe catastrofe nici măcar nu au beneficiat de ajutor. Mă gândesc la teritoriul de unde vin eu. În iunie anul acesta, în sud-estul Franței, niște inundații imense care au dus la pierderi de vieți omenești, au cauzat niște daune uh, pe care le putem uh, totaliza la mai multe milioane de euro. Și în, uh, uh în orașul în care se face pele, pe, pelerinajul religios, foarte, foarte, foarte multe monumente istorice religioase au fost distruse și va trebui uh, foarte multă vreme până când vom reuși să reparăm totul. Iar uh, criteriile pentru catastrofele regionale nu sunt suficient de precise și solicitarea aceasta nu a putut fi făcută și s-a pierdut undeva în sertarele administrației din Franța. Deci e clar că e nevoie de o reformă și salut faptul că s-a spus că da, trebuie să avem un avans de 10% și uh, criteriul de 1,5% pentru catastrofele regionale, care, dacă nu e un criteriu prea precis, oricum e foarte simplu și poate fi aplicat nu numai pentru aceste fenomene, dar e simplu uh, și din punct de vedere al negocierilor pe care le vom, uh, le vom uh, avea și a discuțiilor pe care le vom avea în materie de campanie preelectorală, așteptările din regiunile noastre. Așa că va trebui eventual să vedem dacă nu cumva trebuie să adaptăm această rată, acest prag de finanțare în funcție de uh, bogăția regiunilor, pentru că unele regiuni au nevoie de acest ajutor mai mult decât altele. Evident, vrem să mergem repede, să avansăm repede, am încredere în doamna, în doamna raportor, sunt de acord cu ea în ceea ce privește prelungirea termenului în care putem solicita acest uh, ajutor și aș dori să amintesc valoarea noastră principală și anume solidaritatea. Și trebuie să uh, mizăm pe această solidaritate. Consiliul a justificat reducerea bugetului spunând că, de fapt și de drept, fondul nu era suficient utilizat. Asta e culma culmelor. Păi nu e utilizat pentru că, de fapt, Consiliul a blocat simplificarea acce- acces, uh, accesului la aceste fonduri. Și dacă fondul va diminua, trebuie să ne gândim unde sunt banii, să-i luăm de acolo de unde sunt. Mă gândesc, spre exemplu, la fondurile structurale în ceea ce privește gestiunea și prevenirea riscurilor, în instaurarea unor strategii de urgență pentru amenajarea fluviilor și a râurilor și a digurilor, seceta, furtunile, incendiile de păduri, acestea nu au frontiere. Subiectul acesta a fost deja evocat și deci e clar că e nevoie de credite pentru astfel de situații și sper că de asta dată Consiliul nu va mai bloca acest dosar, în așa fel încât înainte de alegerile europene această solidaritate să fie o valoare vizibilă. Mulțumesc! Mulțumesc, Marie-Therese. George Stavrakakis are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Dați-mi voie mai întâi să felicit pe doamna raportor pentru prezentarea ei. Probabil că știți că și eu sunt raportor pentru aviz la Comisia de Bugete. Ieri am avut uh, primul schimb de opinii și mi-am prezentat proiectul de aviz. Bineînțeles, eu m-am limitat la acele uh, elemente care sunt de competența Comisiei de Bugete. Am salutat uh, inițiativa Comisiei Europene, care în mare se îndreaptă în direcția cea bună. Dar am propus Comisiei de Bugete să meargă mai departe decât propunerea Comisiei. De exemplu, modificarea criteriilor pentru mobilizarea fondului de solidaritate în cazul în care au loc catastrofe pe care le-am numit regionale excepționale. Și de asemenea am cerut modificarea procentului să fie de doar 1% din PIB pentru aceste catastrofe regionale. Și de asemenea am uh, propus mărirea plafonului la 15%, plafonul echivalent sumei plătite în avans, pentru că nu ar avea un impact financiar foarte mare mărirea acestui prag. Am mai atras atenția asupra faptului că la articolul 4a, alineatul 3 din propunerea comisiei, unde se vorbește despre finanțarea acestei plăți în avans, se cere și modificarea regulamentului de dispoziții comune, dar această modificare ar fi problematică, pentru că asta înseamnă că trebuie să găsim surse de finanțare în altă parte. Am mai cerut modificarea uh, perioadei uh, de prezentarea unei cereri de la 12 la 18 luni, pentru că în multe state membre procedurile administrative sunt destul de lungi. Și am mai spus că ar trebui să fie posibilă finanțarea și din fondurile de investiții și din fondurile structurare europene atunci când este nevoie de mai multe fonduri decât cele care pot să fie mobilizate din fondul de solidaritate. Și am spus că și asistența tehnică ar trebui să poată fi finanțată din acest fond. Mulțumesc. Acum îl rog pe domnul Vlasek să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu vreau să îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca dumneai. Cred că am ajuns acum la un raport foarte bun și ar trebui să ne gândim la mai multe aspecte. Comisia Europeană a definit catastrofele naturale din regiunile incluse în categoria NUTS 2 și a fixat acest procent din PIB. Dar știți foarte bine că catastrofele naturale nu sunt uh, limitate doar la uh, regiunile administrative. De multe ori ele sunt transfrontaliere. Așadar, această delimitare nu mi se pare foarte logică. Ar trebui să includem uh, întreaga zonă atunci când a avut loc o asemenea catastrofă de mare anvergură. Aș vrea să mai vorbesc și despre acest 1,5% din PIB echivalentul uh, stricăciunilor și a daunelor. Eu nu cred că acest procent este suficient de mare. Dacă ne gândim la ultimele catastrofe, uh, precum inundațiile din 2004 sau uh, um, atunci când a erupt vulcanul din Sicilia și când au fost evaluate stricăciunile, ei bine, Asta ar fi însemnat că respectivele catastrofe nu ar fi putut să fie finanțate din uh, acest fond. Deci există două situații, cele unde uh, se depășește acest procent și cele unde nu se ajunge la 1,5% din PIB și poate că până la urmă ar fi mai bine să avem doar un procent de 1% din PIB. În ce privește uh, prezentarea cererii de uh, finanțare din fond se spune 10 săptămâni de la data la care au fost uh, constatate uh, uh, pagubele. Dar nu este un termen fezabil, realist, pentru că durează mult mai mult pentru ca, de exemplu, companiile de asigurări să se deplaseze la fața locului pentru a evalua uh, aceste pagube. Iată comentariile mele și am să prezint și amendamente în acest sens. Mulțumesc. Președinta, Iohannes, am să-ți dau cuvântul și am să te rog să răspunzi la întrebările colegilor și de asemenea te rog să ne spui cât știm astăzi despre poziția Consiliului. Din câte știu eu, uh, membrii Consiliului au fost deja consultați, știm cam cine este în favoarea revizuirii acestui fond dar aș vrea să știu dacă acum există un calendar de partea Consiliului. Noi suntem destul de optimiști, am vrea deja în martie sau în aprilie să se voteze acest raport în plenară. Dar spune-ne cam din câte știi tu deocamdată care este calendarul de partea Consiliului și de asemenea poți să ne dai câteva informații despre acele uh, rapeluri anuale cam cât folosim în fiecare an. Am depășit 5 milioane, de exemplu, știind ultimele cereri care au emanat, de exemplu, din Germania, s-a ajuns la 400 de milioane, din câte știu eu, deci ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, spune reprezentantul comisiei. Dacă îmi dați voie, aș vrea să răspund mai întâi la întrebările dumneavoastră. În ce privește Consiliul, încă nu a avut loc o întâlnire oficială în care să se discute această propunere. De fapt, prima întâlnire a grupului de lucru competent este uh, programată pentru sfârșitul săptămânii viitoare. S-a pus la punct un calendar provizoriu, astfel încât uh, ne așteptăm să mai aibă loc niște întâlniri în primele trei luni ale anului viitor, dar cum vă spuneam, este un calendar provizoriu, nu știm cum vor uh, evolua lucrurile, totul va depinde de poziția pe care o vor adopta statele membre pe marginea diferitelor elemente din propunerea noastră. Deci, din păcate, nu pot să vă dau informații mai detaliate despre cum se va discuta la Consiliu despre această propunere. Îmi permit să mai adaug următorul lucru. Consiliul nu este uh, deloc uh, stimulat să um, avanseze mai repede pentru că regulamentul în ce privește fondul de solidaritate este în vigoare și nu va expira prea curând. Deci, ca să spun așa, ei nu au o, o presiune imediată, nu simt că ar fi urgent să înceapă discuția despre această propunere. dar și noi ne-am dorit ca ea să fie adoptată înainte de sfârșitul mandatului acestui Parlament. În ce privește folosirea fondului, din 2002 am avut un miliard de euro, uh, sumă maximă valabilă pe an. Un miliard a fost uh, ținta de uh, fonduri de cheltuit, deci, ca să spun așa, era maximum pe care Comisia putea să-l folosească în Uh, um, situația cea mai gravă. Nu se dădeau multe detalii despre felul în care trebuia defalcată această sumă, însă ni se spunea că alocarea fondurilor trebuia să se facă într-un mod foarte prudent, astfel încât să nu sărăcim fondul prea devreme, ca să spunem așa, înainte de sfârșitul unui an calendaristic. Trebuia de fiecare dată să păstrăm o anumită sumă pentru ultimul trimestru al fiecărui an, și dacă într-un an foarte uh, rău am avut în același timp cu tremurul din regiunea Acvila și apoi inundațiile din Germania și incendiile de pădure din Spania, deci chiar dacă toate acestea s-ar întâmpla în același an, ar trebui să facem față solicitărilor din această sumă. Folosirea fondului a fluctuat foarte mult în ultimii ani. Au existat ani unde am cheltuit abia 100 de milioane și alți ani unde am ajuns la mai mult de 800 de milioane. Deci e imposibil de prevăzut. Comisia în 2002, atunci când fondul a fost creat, a pus la punct o metodă, o metodă de calcul a alocărilor, bazându-se pe acest principiu că nu e primul venit, primul servit și că trebuie să facem față catastrofelor naturale pe tot parcursul unui an calendaristic și că statele membre mai sărace ar trebui să primească sume relativ mai mari decât statele mai bogate atunci când sunt la anaghe și că acest, cum spuneam, uh, plafon maxim de 1 miliard trebuie să fie suficient. S-a dovedit că am putut să ne descurcăm și că metoda de calcul pe care am uh, pus-o noi la punct uh, este la mărimea așteptărilor. Niciodată nu am folosit toți banii în ultimii 11 ani am folosit în jur de o treime din această sumă pe an, dar uh, asta e o medie, pentru că, cum am spus, în unii ani s-a folosit mai mult bani din acești miliard și în alții mai puțini. Acum ca să răspund doamnei raportor și celorlalți membri ai comisiei, aș vrea să spun că Motivația comisiei este că dorește să îmbunătățească funcționarea fondului de solidaritate activ pentru ca reacția să fie mai rapidă și să fie mai vizibil, mai ușor de folosit și dispozițiile să fie mult mai clare. Mi s-a părut că era important să menținem principiile de bază care stau, uh, uh, care sunt fun, principiul fundamental de funcționare al fondului și știm că statele membre nu sunt susceptibile să accepte vreo propunere care înseamnă uh, o mărire a cheltuielilor. În cadrul noului uh, cadru financiar, știți că finanțarea fondului s-a redus cu aproape o jumătate, ceea ce, bineînțeles, nu este Uh, de foarte mare ajutor dacă cumva vrem să adăugăm uh, elemente suplimentare în sfera de acoperire a acestui regulament. În ce privește dezastrele, catastrofele regionale, acestea ar trebui să fie, ca să spun așa, excepția la regulă, pentru că regula o constituie catastrofele de foarte mare anvergură. Dar am zis că vrem să putem finanța și catastrofe de anvergură mai mică, cele pe care le-am numit regionale. Noi ni s-a părut că prevederile erau cam complicate și de aceea am preferat să le înlocuim cu acest procent din PIB. Noi am propus 1,5% și s-a ajuns acum la 1%, potrivit propunerilor dumneavoastră. Atunci când am ales acest procent de 1,5%, ne-am gândit foarte bine, să știți, am ales acest procent pentru că s-ar ajunge la mobilizarea fondului de o solidaritate care corespunde cu ceea ce s-a făcut în trecut. Dacă scădem acest prag la doar 1% din PIB, atunci am include pe viitor o serie de catastrofe mai mici care acum nu ar fi eligibile. Și prin urmare s-ar mări cheltuiala și folosirea fondului. Deci eu nu cred că diminuarea pragului ar fi un uh, semnal bun pe care l-am trimite în contextul actual. Plătirea unei sume în avans este, cred, o idee bună, pentru că astfel putem să reacționăm mai repede decât o putem face în prezent. Nu știu dacă această uh, sumă de plătit în avans va fi de doar 10% cu maxim de 30 de milioane sau 15% cu un maxim de 40 de milioane. Nu sunt diferențe foarte mari aici. Comisia nu ar avea nimic împotriva uh, modificării acestui uh, procent de plată în avans. Însă trebuie să știm cum găsim resursele și aici, cred că trebuie să mai uh, discutăm. Deja ieri la Comisia de Buget am avut ocazia să reflectăm la această chestiune. Vom analiza propunerile ce ne vor parveni, dar ar trebui să amendăm uh, regulamentul deja în virgoare, ceea ce riscă să fie destul de dificil, dar întotdeauna pot să existe căi alternative și comisia este foarte deschisă dacă aceste căi alternative sunt fezabile. Perioada de, pentru prezentarea cererii, care a fost menționată de unii vorbitori și s-a spus că 10 săptămâni era o perioadă prea scurtă. Da, e vorba despre o propunere care există deja în regulamentul actual. Noi nu am modificat această perioadă și când s-a ajuns la 10 săptămâni, am încercat să găsim un echilibru între un timp de acțiune uh, relativ rapid și acordarea unui răgaz suficient statelor membre pentru că acestea să poată să evalueze uh, daunele, pagubele. Nu știu dacă prelungirea acestei perioade ar fi o idee bună noi vrem ca mobilizarea fondului să fie mai rapidă, dar dacă dați mai mult timp uh, statelor membre pentru depunerea cererii, 12-14 mm, săptămâni automat și noi reacționăm mai târziu și nu aș fi pregătit să accept această critică. E adevărat că evaluarea uh, pagubelor unei catastrofe întotdeauna se întinde pe o perioadă mult mai lungă, întotdeauna s-a întâmplat așa, dar există posibilitatea Uh, trimiterea unor informații suplimentare chiar și după ce cererea a fost inițial, a fost prezentată în răstim de maxim 10 săptămâni. S-a mai spus că NUTS 2 nu este un criteriu de referență um, adecvat pentru a determina uh, când o catastrofă este regională sau nu. Dar avem nevoie de un criteriu de referință pentru care avem date statistice și dacă această catastrofă a afectat o zonă și mai mare și, ca să zic așa, nu s-a uh, limitat la o frontieră administrativă, nu e nicio problemă. Putem să includem două regiuni nați la un anumit moment dat și vom uh, calcula procentul din uh, PIB, făcând o medie a PIB-ului din aceste două sau trei regiuni afectate. În ce privește zonele transfrontaliere, aici probabil că vom întâmpina o dificultate. De ce? Fondul, așa cum a fost el conceput, este destinat ajutării statelor membre pentru ca ei să facă față unei catastrofe. Dacă ne uităm la zonele transfrontaliere, va fi foarte greu să știm care stat membru are mai mult nevoie de bani din fond pentru aceeași catastrofă. Da, bineînțeles că ambele state pot să facă o cerere sau dacă într-un anumit stat a avut loc o catastrofă importantă, un stat vecin poate și el să facă o cerere, chiar dacă pagubele de uh, partea sa, frontierei, sunt uh, mai mici și se poate poate mobiliza fondul în anumite circunstanțe. Statele membre întâmpină dificultăți în cheltuirea banilor mobilizați din fond într-un singur an. Și pe viitor, finanțarea retroactivă va fi posibilă. și eventual am putea să acceptăm prelungirea perioadei de la 12 luni până la 18 luni pentru această finanțare retroactivă. S-a vorbit și despre asistența tehnică, 2% pentru asistența tehnică. Regulamentul în vigoare nu prevede finanțarea asistenței tehnice, deoarece s-a considerat că era important să finanțăm operațiunile în regim de urgență mai degrabă decât munca administrațiilor. Deci acum fondul este folosit pentru plata operațiunilor și nu pentru a uh, finanța administrația, chiar și cea care se ocupă de punerea în aplicare a uh, inițiativelor finanțate din uh, fond. Da, am putea eventual discuta dacă un stat membru chiar spune că dorește să obțină finanțare din fond pentru asistența tehnică, de ce nu, dar nu este o prioritate. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Dacă mai aveți și alte întrebări, vă stau la dispoziție. Președinta, da, dar noi când vorbim despre asistența tehnică ne gândeam la experți, la faptul că ar putea să fie plătiți experți care să facă o evaluare a pagubelor Um, mai rapid. Nu era vorba numai despre administrație. Din experiența noastră, spune reprezentantul Comisiei, nu au existat asemenea dificultăți. Mi-aduc aminte de cazuri în care Uniunea Europeană a trimis echipe de experți pentru evaluarea pagubelor, de exemplu, după cutremurul din Aquila, și nu am aflat să fie existat probleme de finanțare atunci când unele state membre cer asistență tehnică, mai degrabă se gândesc să uh, își acopere uh, cheltuielile administrative de implementare a fondului. Și eu nu cred că ar trebui ca fondul să fie folosit pentru așa ceva mai degrabă decât pentru inițiative care sunt direct în serviciul uh, cetățenilor. Acum dau cuvântul celorlalți membri ai comisiei. Îi dau contul domnului Van Nistelrooy. My impression is that... Impresia mea este că dacă este să ascultăm toate observațiile, nu avem de-a face cu un demers facil. Într-adevăr, sunt uh, multe lucruri care merg în profunzime în ceea ce privește regulamentul, dar și în relație cu celelalte regulamente acceptate și adoptate pentru următorii șapte ani. Dacă îl sprijinim pe raportorul nostru, atunci nu este niciun fel de garanție. Sigur, putem să obținem un angajament pentru perioada aceasta, însă dacă ne desfășurăm activitatea ca de obicei, lucrurile nu vor funcționa. Este o întrebare ce rămâne deschisă. Dacă noi, în calitate de comisie, am putea să înaintăm dorința noastră de a finaliza în perioada aceasta și de a avea o secvență foarte intensă de uh, trialoguri și de uh, ședințe. Știți că lunile februarie-martie, atunci lucrurile sunt foarte rapide, toată lumea se grăbește spre alegeri să se organizeze în campania electorală. De aceea, va trebui să lucrăm foarte rapid și foarte intens, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Însă, cazurile speciale trebuie tratate uh, special și trebuie să vedem cum vom aborda această situație. Președinte, mulțumesc. Acum, uh, domnul Vlasek. Vlasac. Mulțumesc. Uh, aș vrea să vă spun că astăzi și mâine uh, Comitetul Regiunilor va discuta raportul domnului Branda cu privire la Fondul pentru Solidaritate și este bine să ținem cont de acest lucru și cred de asemenea că multe răspunsuri din partea Comisiei eh, răspund și la punctele menționate în acel raport. Doream să specific acest lucru pentru informarea dumneavoastră și să vă spun că acest raport este disponibil acum. Mulțumesc! doamnă președintă uh, Doamna Rosa. Mulțumesc, președinte. Voi încerca să fac o sinteză, însă înainte de asta aș dori să spun că astăzi la ora 4 am să iau cuvântul la Comitetul Regiunilor. Am fost invitată de domnul președinte tocmai pentru a dezbate această temă a Fondului de Solidaritate. Și am să preiau ideile lor Uh, știu deja în parte care este poziția lor și, de fapt, poziția lor se aliniază pe ceea ce vrem și noi. Pentru a face un rezumat, putem spune, catastrofele regionale până în prezent era un concept destul de abstract, ori în realitate, ceea ce eu constat este că plecând de la această idee de uniune, spiritul uniunii, cel mai important este să fim în măsură să aplicăm într-adevăr principiul de solidaritate, în așa fel încât Uniunea să poată ajuta aceste regiuni. Ce se întâmplă? Se întâmplă că depindem de buget și deși o regiune îndeplinește criteriile, se află în situații dificile, condițiile de trai au fost afectate, e bine, sunt cazuri când nu poate regiunea respectivă să aibă acces la aceste fonduri. Deci trebuie să aplicăm principiul de solidaritate, e autocritică pe care trebuie să facem. Și e adevărat că noi vom propune astfel de modificări. E clar, s-ar putea că la un moment dat, în discuțiile tripartite, să vedem dacă pragul propus este 1 sau 1,5%. 1% este propus pentru că, într-adevăr, aici putem să ne permitem să îndeplinim ceea ce spune tocmai litera tratatului de funcționare a Uniunii Europene, că statele membre trebuie să poată fi ajutate în momentul în care se confruntă cu consecințele unor catastrofe naturale importante, grave. Și Comisia de Buget este de acord cu acest lucru. O altă temă reprezintă secetele. Secetele, de asemenea, în principiu ar trebui să fie incluse aici în raport, așa cum a sugerat Consiliul, uh, Comitetul Regiunilor, și e vorba și de modificarea termenului în care se poate introduce solicitarea. Evident, acum mai rămâne și problema expertizei tehnice. Avizul acolo este unanim la Comitetul Regional pe această temă. De ce? Pentru că multe regiuni nu pot și nu au să facă acest lucru, pentru că nu au experți suficienți, nu au experiență. Și mai mult decât atât, E nevoie de o reorganizare a infrastructurilor, o reparare a acestora. E clar că există niște costuri administrative pentru că trebuie construite proiectele respective, nu? Trebuie concepute și e clar că acest lucru devine o necesitate, asistența tehnică. Apoi, în, tema, în ceea ce privește tema infrastructurilor, așa cum spunea și Comitetul Regiunilor, de multe ori, în momentul în care apare o catastrofă, Uh, infrastructurile sunt deplasate sau modificate. Spre exemplu, dacă eu știu a fost o scurgere de teren, uh, o surpare de teren. Evident, nu, că trebuie să, să, să, să, să se modifice infrastructura respectivă pentru a nu te confrunta încă o dată cu exact aceeași situație. Apoi, acum vom vedea și care este și temelul juridic pentru astfel de prevederi, în așa fel încât acestea să poată să fie cuprinse în regulament. Acum, evident, în ceea ce privește calendarul, evident că noi încercăm să ne uh, coordonăm cu Comitetul Regiunilor și încercăm să avem un termen mult mai extins, în așa fel încât aceste fonduri să poată fi accesate. Dacă trecem de la un an la 18 luni pentru executarea concretă a fondurilor și aplicarea în practică a fondurilor ce au fost primite, acest lucru mi se pare un lucru, un element pozitiv. Acum, criteriul uh, referitor la NUTS 2. E adevărat că trebuie să mai discutăm aici. Dacă suma tuturor regiunilor implicate Chiar dacă acestea individual nu fac parte toate din NUTS 2, eventual s-ar putea ajunge la o medie și media aceasta să vedem comparativ cu regiunile NUTS 2. E o bază de discuție suficient de solidă. Apoi, în ceea ce privește condiționalitatea ante, uh, ex ante, Uh, și măsurile de prevenire. Comitetul Regiunilor, în avizul său, spune că toate măsurile de prevenire trebuie să fie, uh, să fie uh, într-un mod sau altul finanțate, încurajate. Acum, vom vedea care va fi poziția Consiliului. Consiliul știe că există un regulament care trebuie modificat. Noi Împreună cu Comisia, cu Comitetul Regiunilor, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru ca acest regulament să fie îmbunătățit. Și este clar că în acest caz precis, situația poate fi îmbunătățită în mod considerabil, așa că aștept cu nerăbdare toate propunerile dumneavoastră de amendament pentru a ne îndrepta în direcția potrivită și pentru a ajunge la un acord cu celelalte instituții. Și sunt absolut de acord cu intervenția, ultima intervenție a domnului Van Nistelrooy. E clar că uh, vom avea nevoie de ceva timp înainte de a putea finaliza acest dosar. Mulțumesc foarte mult. Nu trebuie să decidem nimic astăzi. Vreau să vă informez că programul se prezintă în felul următor pentru întregul proces. 18 decembrie vom avea prezentarea raportului și va, fi, va urma termenul limită la amendamentelor, probabil 6 ianuarie, iar votul va avea loc pe 23 ianuarie. De asemenea, pe 23 ianuarie vom avea o audiere publică cu privire la Fondul de Solidaritate. Pe 23 vom avea și o întâlnire cu președinția greacă. Așadar, vă încurajez să transmiteți foarte clar mesajul președinției Elene referitor la cât de important este acest raport pentru noi și că dorim împreună să încheiem încă în acest mandat acest punct. Dacă nu, Miguel îmi spune că ar mai fi posibilitatea de a face votul de primă lectură în aprilie și apoi există o șansă ca noul Parlament să decidă dacă s-a oprit sau nu. Însă, avem șansa de a face dovada a ceea ce s-a realizat până acum. Vom lucra cu președinția cât se poate de rapid, astfel încât uh, să putem înțelege ce este fezabil și ce nu. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și comisiei și trecem acum la voturi. Aș vrea să vă informez că există o propunere de schimbare a ordinii de zi din partea PPE-ului. Domnule Lamberchis, doriți să o transmiteți dumneavoastră personal? A sosit toată lumea pentru vot? Aș vrea să uh, reconsiderăm un lucru și să nu votăm astăzi cu privire la VON, raportul VON. Avem, am primit foarte târziu compromisurile și cu privire la două dintre ele mai există semne de întrebare. De aceea aș dori să vorbesc cu Amber, care nu este prezent aici uh, acum, și dacă considerați că nu este nicio problemă să votăm pe 18 decembrie, aș solicita amânarea acestui vot, dacă nu există obiecții. Doamne președinte, poate întrebăm grupurile și poate ar fi mai bine. Nu vreau să dau mai multe detalii acum. Președintele va face ce trebuie. Avem o propunere de a nu desfășura acest vot acum, de modificarea agendei și vă întreb, este cineva împotriva acestei opțiuni? Nu. Atunci se decide că votul cu privire la raportul VON va avea loc la reuniunea din decembrie. Cu acesta putem începe voturile și aș vrea să vă rog să verificați consolele, să vedeți dacă funcționează. Deci introduceți cardurile în console, vă rog. Votul este deschis. Oh. What a coordinator, yeah. Uh, dear colleagues, we have... Dragi colegi, avem mai multe carduri introduse în console decât voturi, așadar uh, vă rog să apăsați butonul pentru a vă asigura că consola dumneavoastră funcționează. Închidem votul. Înțeleg că lumea este mulțumită de modul în care funcționează tehnica. Punctul 12 de pe ordinea noastră de zi, raportul Herman Winkler cu privire la specializarea inteligentă. Votăm acum amendamentul 13. Apare un amendament oral uh, al raportorului. Uh, nu este nimeni împotriva, așadar îl votăm ca adoptat. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15 cu amendament oral din partea socialiștilor. Nimeni împotriva amendamentului oral, îl votăm ca adoptat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 18 cu amendament oral. Nimeni împotriva amendamentului oral, deci se adoptă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Este foarte dificil să-mi dau seama cum votați, așadar vă rog să vă concentrați și să ridicați mâna. Amendamentul 22. Pentru. Conduce cineva votul din partea socialiștilor? Cine coordonează votul din partea socialiștilor? George. Ok. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 38, pentru. Verificăm la 38. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 16 la 12. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Verificăm și la 39. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 19 la 10. Compromisul 11 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 cu amendament oral. Cineva împotriva amendamentului oral? Nu. de ce îl votăm astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Îmi cer scuze. Spune președinte, 56. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 56. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 19 la 9. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 67. Pentru. Împotrivă, Verificăm la 67, votul este deschis. Se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, verificăm la 69, votul este deschis. Close. Votul este închis. Se respinge 18 la 12. Considerente.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 Nu știu cum se face, dar pare a fi un raport bun. Câteodată lucrurile necontroversate sunt bune. Și acum, dacă... Eh, felicitări oricum! Punctul 13, după cum am stabilit, a fost scos de pe ordinea de zi și trecem la punctul 14, raportul Kadenbach, cu privire la uh, crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderi. Compromisul 1. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și votăm acum uh, proiectul de aviz per total, vot electronic, votul este deschis. Și închidem votul. Da, se adoptă și acesta tot în unanimitate. Eu nu am votat, de asta lipsește un vot. Și cu aceasta am terminat, am încheiat voturile. Dragi colegi, mai avem în, avem în continuare mulți uh, deputați în sală și vă rog acum să luăm în considerare un lucru. Avem timp pentru că abia la 10.30 vom începe uh, cu studiul uh, studiului despre internet și vă propun să trecem la punctul 16. Știți că este vorba despre o uh, decizie a Consiliului uh, cu privire la scutirile sau reducerile taxei cunoscute sub numele de AIM, nu este prima dată când facem acest lucru. Este vorba despre uh, produsele, produse locale în insulele Canare și trebuie să adoptăm uh, cadrul legislativ pentru aceasta. Sunt măsuri specifice despre care vorbim aici și vreau să vă propun să adoptăm această propunere a Comisiei fără amendamente, folosind uh, regula 46, care este procedura simplificată, fără înaintarea de amendamente. În mod formal, este aplicabilă doar dacă nu există o opoziție puternică. Cinci membri trebuie să fie împotrivă pentru a nu putea să folosim această regulă. Dacă nu este nimeni împotriva acestei propuneri de a folosi regula 46, am putea să procedăm astfel și să facem acest lucru acum. Așadar, vă rog să acceptați această procedură simplificată. Și, de fapt, asta este întrebarea mea către dumneavoastră. Acceptați procedura simplificată? Pentru că este o, uh, o chestiune de natură pur tehnică și uh, reprezintă, de asemenea, o urgență pentru că trebuie să adoptăm această măsură în decembrie, la plenara din decembrie, pentru a putea să realizăm continuarea acestui, uh, acestei decizii. Astfel, decizia actuală expiră la sfârșitul lui decembrie, iar uh, insulele Canare uh, ar putea să aibă probleme. Deci dacă nu obiectează nimeni, putem proceda în acest fel. Bun, s-a decis astfel. Vă mulțumesc foarte mult! Mai avem în continuare timp la dispoziție, așadar... Da, Nico, să spui ceva. Intervenție fără microfon. Ok. Așa grupul uite... Noi am solicitat uh, Comisiei Regii să inițieze o audiere cu privire la impactul, uh, poveștile de succes și eșecurile politicii troicăi cu privire la politica regională și de coeziune a început un proces similar la Econ și cred că ar fi interesant să avem și noi o audiere cu privire la rezultatele unor astfel de politici cu focus pe politica regională și cea de coeziune. Președinta, da, această chestiune va trebui să o discutăm uh, cu coordonatorii. Speram să putem face acest lucru în decembrie și apoi să luăm decizia, da, în decembrie să o luăm observ cum merg lucrurile la Econ și nu mi-ar plăcea ca la regii dezbaterea să fie asemănătoare. De aceea eu sper ca la noi să se țină cont de specificitatea noastră și până la urmă noi nu decidem cu privire la Troica, ci cu privire la efecte, la impactul acesteia. Vom discuta această situație însă și vom decide din păcate, coordonatorul socialist nu este aici, coordonatorul PPE și ECR nu ascultă ceea ce discutăm în acest moment, pentru că au uh, propriile discuții în particular în acest moment. Uh, Sunt tentată să luăm această decizie acum, dar vom aștepta totuși până la ședința coordonatorilor. Am putea face acest lucru, dar ei nici măcar nu au habar despre ce vorbim noi acum. Așadar, uh, îl vom stabili ca punct de pe ordinea de zi la reuniunea coordonatorilor din decembrie. Și acum trecem la punctul 17, pentru că îl avem pe George alături de noi și putem face acest lucru. Uh, nu știu care sunt raportorii din umbră la uh, descărcarea de gestiune 2012, dar Georgios este alături de noi și îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Raportul Curții de Conturi ne demonstrează că rata de erori în domeniul politicii regionale prezintă o oarecare sporire comparativ cu 2011, trecând de la 6 la 6,8%. Dar, cu acestea fiind spuse, se pare că mulți încă n-au înțeles foarte bine, așa cum uh, putem citi în mass media, nu au înțeles foarte bine că erorile de multe ori sunt pur și simplu administrative și asta nu înseamnă neapărat că fondurile s-au pierdut, s-au cheltuit aiurea sau că a existat o fraudă. Și e clar că în perioada noastră electorală vor exista eforturi pentru a dramatiza situația, însă cifrele nu mint. Și cifrele pe care le-am folosit în raportul meu sunt cifrele de care dispunem, tocmai pentru a avea o perspectivă globală. Iată ce putem trage drept învățăminte din cifrele furnizate de Comisia Europeană și de statele membre. Politica de coeziune în 2012, irregularitățile caracterizate a fi frauduloase reprezintă 0,42% din sumele totale, din sumele care au fost în total uh, acordate. Apoi, la finalul anului 2012, pentru programele FEDER, pentru fondul de coeziune și pentru fondul social european, în pentru perioada de finanțare actuală, avem o rată de eroare de 0,2%. Evident, întotdeauna e loc și de mai bine, obiectivul nostru fiind să ajungem la o rată de eroare egală cu 0, însă pentru asta trebuie să facem eforturi suplimentare și să nu credem că am reușit deja să facem acest lucru. Salut, de altfel, noile prevederi ce au fost introduse în regulamentul de prevederi comune pentru programul de finanțare 2014-2020. Acestea au fost adoptate prin procedura de codecizie, tocmai datorită eforturilor făcute de către echipa noastră de negociatori, condusă cu cinste de domnul Lambert Costas și de către președinta noastră, dar doresc să mulțumesc de asemenea și tuturor celorlalți colegi care au participat la negocieri. Prevederile cuprinse astfel în regulamentul de prevederi comune se referă la desemnarea organismelor de audit și de omologare, acreditarea acestor organisme de auditare și aprobarea conturilor și corecturile financiare necesare și toate aceste elemente au drept scop o reducere suplimentară a ratei de eroare. Deci, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Acum putem să lansăm dezbaterea. Domnul Albrecht, mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt raportor din umbră din partea PPE pentru acest uh, document. Și deocamdată câteva observații care îmi par a fi deosebit de importante. Ne putem pune întotdeauna întrebarea ce înseamnă această descărcare. Descărcarea reprezintă ce? O analiză a raportului curții de conturi sau această descărcare, de fapt, se referă la, la o chestiune fundamentală, dacă banii sunt corect cheltuiți sau nu. Și cred că de multe ori noi vedem descărcarea așa ca o simplă analiză a textului raportului Curții de Conturi. Chiar dacă noi știm că sistemul de auditare funcționează într-un fel destul de specific, ceea ce înseamnă că, de fapt, Curtea de Conturi verifică situațiile plecând de la date și informații foarte concrete, ca, obținute ca urmare a unui control și după ce expiră anul calendaristic, există întotdeauna foarte multe corecturi ce sunt făcute. Deci situația nu mai e cea care era în momentul în care s-a făcut auditarea. Și e clar că la final avem o imagine a realității care e diferită. De aceea, această descărcare nu știu dacă trebuie să fie tratată ca fiind o analiză a raportului Curții de Conturi, aici, în comisia noastră regii. Și asta ar însemna că e nevoie și de o explicație a felului în care s-a organizat auditarea de către comisie și ar trebui să ținem seama și de corecturile ce au fost făcute după ce controlele s-au încheiat. În așa fel încât să avem o imagine precisă și detaliată, uh, ca nu cumva situația să fie și mai rea decât ceea ce credeam noi. De aceea, în momentul în care ne uităm la datele controalelor, ce vedem? Vedem că informațiile în ceea ce privește nivelul de erori e diferită, pentru că ei să, dacă e să comparăm cu datele finale, situația nu mai e aceeași. Asta e prima observație. A doua observație. Observăm că există un progres permanent a instrumentelor utilizate în politicile de coeziune în Uniunea Europeană. Și când comparăm datele între diferitele state membre, între diferiții piloni, situația nu e prea clară, dar aceste instrumente sunt oglindite în acest raport. Ne uităm la raportul ții de Conturi și un element pozitiv este faptul că nu numai că avem o analiză a nivelului aratei de eroare, ci avem și o analiză a eficacității politicilor astfel desfășurate de-a lungul anului. E un capitol acolo la uh, raportul Curții de Conturi care se referă la acest lucru și asta mi se pare a fi o schimbare pozitivă în sistemul de control, pentru că de multe ori am cerut acest lucru, am repetat de mai multe ori, pentru că sunt probleme în anumite proiecte care sunt impecabile în ceea ce privește rata de eroare, dar care sunt total ineficiente. Și apoi, invers, sunt niște proiecte foarte eficiente, dar care cuprind anumite erori, pentru că au dat o vadă de inventivitate, de uh, spirit inovator. Și e clar că se, erorile pot surveni și e ceva normal. Eroarea nu înseamnă fraudă. Eroarea înseamnă că e o metodă de lucru care încă nu a fost cizelată 100% și uh, Cred eu că ar trebui să ținem seama de toate aceste elemente înainte de a putea trage niște concluzii. Mulțumesc. Marcus Piper acum. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe ja den Gesamtbericht für das Mulțumesc, doamna președinte. Raportul general al Parlamentului European îl am în fața ochilor și mă mir că, de fapt, colegii de la Comisia Regii se învârt așa oarecum în cerc, nu? Ar trebui totuși să punem accentul pe aceste erori și ar trebui să avem această dorință de îmbunătățire, fără de care uh, politica noastră europeană în domeniu își pierde credibilitatea. Așa că trebuie subliniate erorile ce au fost făcute, uh, în loc să lăsăm acest lucru în seama și în spuza uh, euroscepticilor. Deci noi vedem că există o sporire a ratei de eroare. Asta nu e un semn bun, nu? Aș dori să amintesc faptul că nu avem decât patru autorități de supraveghere care au, care au uh, supravegheat aceste conturi și nu avem cifrele din partea autorităților de supraveghere care de obicei, de fapt, au niște rate de eroare destul de ridicate. Deci mie mi se pare că raportul acesta, în acest sens, are anumite slăbă, slăbiciuni, niște neajunsuri. Dacă un raport atât, cu atâtea slăbiciuni uh, spune că există o rată de eroare de 6,8%, care e de fapt și de drept realitate. Eu cred că e un adevărat semnal de alarmă. De aceea, noi trebuie să fim atenți. Politica regională trebuie să aspire către o rată de eroare zero, de o îmbunătățire. Evident, nu vrem să o criticăm, putem fi mândri de ceea ce am reușit să facem în materie de politică regională până în prezent. Însă, un fapt e incontestabil și anume că rata de eroare se regăsește de multe ori cam în aceleași țări. Uitați-vă la cifrele din 2003, din 2006, perioada uh, de evaluare. Și pentru 2007-2013 am primit deja primele rezultate de evaluare și ce constatăm? Că de multe ori e, exact, sunt exact aceleași țări care au o rată de eroare mai ridicată și că Există anumite țări care au niște metode de evaluare ce pot fi discutate, ce sunt discutabile. Evident, e clar că e nevoie de anumite corecturi, dar dacă aceste corecturi durează 10 până la 12 ani, Păi nu știu dacă e normal, pentru că unele proiecte care existau au fost înlocuite cu alte proiecte, care și ele la rândul lor sunt înlocuite cu alte proiecte și până la urmă nu se mai știe ce și cum. Și nu se mai poate calcula care este rata de eroare concretă. Uh, pentru că ne mulțumim doar cu prelungirea unor proiecte, cu cheltuirea unor sume, fără a verifica exact dacă într-adevăr acestea sunt și utilizate în sensul prevăzut de către politicile noastre în domeniu. Așa că ar trebui să fim mai atenți la toate aceste aspecte și să tindem către o îmbunătățire reală. Deci încurajez Comisia să dea dovadă de fermitate și de curaj și eventual să fie mai critică față de acest sistem. Evident, nu vrem să, să îl facem în așa fel încât să dispară cu totul, dar îl putem îmbunătăți. Și cred eu că ar trebui, deocamdată am senzația, așa ca să fiu sincer, că ascundem lucrurile praful sub covor. Ori eu cred că în comisia noastră, regii, trebuie să fim uh, mai uh, categorici, să, să fim mai curajos să nu ezităm și să vedem care sunt consecințele unor astfel de rate de eroare. Mulțumesc, pe lista unează Jans Nielsen. Tack, jag ska bara göra ett väldigt eh, kort... Mulțumesc, doamna președinte. Da, sunt de acord că trebuie să analizăm situația aceasta în mod serios, să tragem învățăminte și să înțelegem semnale de alarmă, să vedem exact ce se ascunde în spatele cifrelor. Și e clar că există unele țări în care situația în mod clar poate fi îmbunătățită. Acum, trebuie să vedem și care este structura administrativă în fiecare stat membru, care eventual poate crea obstacole uh, pentru regiuni, pentru proiectele regionale, de a putea avea acces la aceste fonduri. Eu pot să vă dau și exemple. Un conflict de interese într-o anumită situație, în care, spre exemplu, eu știu, administrația suedeză spune că nu poate exista o cooperare public-privat sau invers, că doar o cooperare public-privat poate interveni în proiectul respectiv și așa mai departe. Deci, după cum am spus, există sisteme administrative diferite uh, în care lucrurile uh, se complică în momentul în care apare birocrația și uh, situația este foarte diferită între momentul în care se solicită banii și momentul în care aceștia și sunt obținuți. Eh, Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamna președinte. Da, l-am ascultat cele spuse de colegi și am ascultat și cele spuse de Piper Marcus și mă uit la punctul 5 din aviz și efectele pe care le va avea acest nou regulament. După părerea mea, acest lucru ar trebui să fie mai clar precizat. Capitolul acesta prevede o simplificare, o simplificare a utilizării tuturor acestor fonduri. Spre exemplu, utilizarea Văd, spre exemplu, că în trecut anumite calcule au fost făcute în ceea ce privește participarea în natură anumitor actori. E clar că felul în care sunt organizate aceste controle poate ar putea fi îmbunătățit. Foarte multe eforturi au fost făcute pe tema aceasta a concentrării tematice. În acest context,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 pozitiv și aș prelua ce spunea Marcus Adinau și anume numărul de țări ce au fost utilizate pentru a ilustra exemplele din text. Noi știm că arată aceasta de eroare suscită tensiuni și probleme în continuare și reprezintă o sursă de îngrijorare pentru comisia noastră. Dacă vă uitați la cifre, n-am toate cifrele acum în fața ochilor, dar mă rog, uh, putem nota că mare parte din erori intervin într-un număr destul de mic de țări. De asta se repetă de la an la an. De aceea cred eu că ar trebui să avem un fel de mecanism special care să se ocupe tocmai de aceste țări. Și de aceea cred eu că ar trebui să vedem cum anume și de ce anume erorile intervin mereu în, într-un anumit număr de țări. Am putea avea un sistem de auditare mai soft pentru acele țări care uh, au o rată de erori uh, redusă de la an la an și un regim de auditare mai strict pentru acele țări unde tocmai rata de eroare este în mod persistent uh, sporită. Eu înțeleg care sunt argumentele ce au fost prezentate aici, însă haideți să ne mai gândim și la formulare. Eu am senzația că în fiecare an Curta de conturi se pronunță pe întregul sector. Acum, dacă vrei să arăți pe cineva cu degetul, bun, dar pe de altă parte poți să și faci uh, complimente și să feliciți pe cei care merită acest lucru. E clar că sunt țări care au o rată de eroare uh, sub 2%. Și atunci ne putem pune întrebarea cum putem diversifica măsurile ce se aplică deci, cred eu că ar trebui să facem această sugestie. În orice caz, eu o fac către dumneavoastră. Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină, văd că nu, atunci aș dori să iau și eu cuvântul și să spun în felul următor. Evident că toate aceste structuri pe care le-ați menționat la punctul 5, structuri de control în principal, eu, acestea reprezintă un element deosebit de important și de obicei ei sunt cei care descoperă erorile ei nu au un caracter uh, preventiv, nu au măsuri de prevenire pe care să le poată lua. Și nu uitați că certitudinea juridică de asemenea este deosebit de importantă în acest sens, pentru că există divergențe, există discrepanțe, există interpretări diferite ale regulilor Uh, din partea comisiei, din partea beneficiarilor finali, din partea autorităților, din partea guvernelor. De aceea, Curtea de Conturi are acest rol de a avea un punct de vedere armonizat asupra interpretării. E clar că ei nu se află în aceeași situație ca și restul părților interesante. De aceea, ghidul îndrumător din partea Comisiei e deosebit de important. Și Cred eu că în această perioadă ghidul îndrumător va fi o adevărată cărămidă comparativ cu perioadele de finanțare precedente. Apoi legislația de asemenea are drept scop transparența, oferirea unei certitudini juridice. Eu personal am discutat cu anumite persoane din partea regiunilor care s-au confruntat cu dificultăți și mi-au spus că nu e vorba de o intenție rea sau de, eu știu, de voință, ci de multe ori e vorba de o interpretare diferită, o interpretare făcută de autoritățile locale și care ulterior este pusă sub semnul întrebării la un alt nivel. De aceea, trebuie să armonizăm aceste standarde și Curtea de Conturi în acest sens încearcă să facă acest lucru. Apoi, plecând de la experiența noastră pe durata negocierilor, e clar, și clar că avem diferențe dramatice de interpretare între cele trei servicii juridice ale instituțiilor ce participau la negocieri. E clar că punctele de vedere erau atât de diferite pe multe aspecte și asta nu e o critică, dar asta e realitatea. Discutăm de aceeași realitate și de multe ori cei care utilizează aceste fonduri uh, vor să facă acest lucru în mod corect și au o anumită interpretare care poate fi ulterior uh, pusă sub semnul întrebare și e important să menționăm acest lucru. În felul, și să ținem seama de asta în felul în care redactăm regulamentul. Acum, dacă nu mă înșel, nu e nimeni de la comisie să răspundă. Se pare că nu e nimeni. Atunci o să trebuiască să rugăm, eu știu, comisia să intre în contact cu tine și să... Dacă e cineva din partea comisiei să transmiteți mesajul acesta, că un reprezentant al comisiei să îl contacteze pe domnul raportor și e clar că George atunci o să fie foarte încântat să poată discuta. Bun, acum dacă nu face comisia niciun comentariu, poate noastră, domnule raportor, vreți să faceți un comentariu final. Doar câteva cuvinte, doamna președinte, pentru a mulțumi colegilor pentru observațiile lor constructive și pentru toate comentariile pe care tocmai le-am ascultat. Mulțumesc! Bun! Aici o să fim foarte generoși în ceea ce privește termenul de înaintare a amendamentelor pe care îl fixăm pe 17 decembrie la ora 18, după care adoptăm în Comisia Regii în februarie și Comisia de Control Bugetar în principiu ar trebui să le adopte în martie, deci avem timp Eventual o să trebuiască poate și noi să modificăm calendarul nostru pentru acest aviz. Vom vedea. Și aș vrea să încheiem acest punct de pe ordinea de zi și să trecem la studiul pe care l-am comandat și anume punctul 15 de pe ordinea de zi, studiul extern intitulat Internetul, Agenda Digitală și Dezvoltarea Economică a Regiunilor Europene și aș dori mai întâi să dau cuvântul autorilor, sau mă rog, unui reprezentant al autorilor acestui studiu. Și văd că doamna Rosana Lifonti, dacă am înțeles, noastră veți face această prezentare din partea entității care s-a ocupat de realizarea acestui studiu, vorba de Centrul pentru Studii Industriale. Um, thank you very much. Can you hear me? Yes. Um, first of... Mulțumesc frumos, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Bună dimineața! dați voi să mă prezint, pentru că dumneavoastră aveți acolo document documente că lucrez pentru International Data Corporation, dar eu de fapt sunt consultant independent și am participat la redactarea acestui studiu cu colegi de la Centrul pentru Studiile Industriale. Dar, cum vă spun, eu uh, am fost doar consultant. Colaborez și cu alte entități publice, pentru că sunt specialistă uh, în inovare, inovare industrială și în impactul ticurilor pe plan social și economic. Am să vă spun cum am să-mi organizez prezentarea. Mai întâi am să vă spun care sunt obiectivele studiului Apoi am să vă spun care sunt uh, tendințele și provocările în domeniul TIC. Apoi vom vedea care sunt uh, avantajele la care ne așteptăm pentru dezvoltarea economică a regiunilor europene, avantaje ale agendei digitale pentru Europa. Vom analiza niște exemple concrete ca să vedem exact care a fost impactul inițiativelor regionale Alte aspecte pe care le voi trece în revistă, câteva inițiative orizontale și impactul acestora asupra dezvoltării la nivel regional, sau impactul lor inițiative la nivel național. Și în sfârșit vom ajunge la concluzii. Și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Sper să ne rămână timp. Care au fost obiectivele studiului și cum am, um, am dorit noi să abordăm această chestiune? Doream să înțelegem în ce condiții agenda digitală pentru Europa va avea cu adevărat o influență asupra bunăstării și asupra dezvoltării economice la nivel regional. În agenda digitală sunt incluse mai multe proiecte, unele gestionate la nivel european, altele la nivel local sau regional. Pe de altă parte, ne dorăm să înțelegem dacă inițiativele care sunt gestionate la nivel european sau național pot să fie complementare cu cele gestionate la nivel regional. Uh, președinte, rugăm tehnicienii să treacă la următorul slide. Am folosit statistici, literatură de specialitate și, cum spuneam, mai multe exemple concrete atunci când am făcut această analiză a unor chestiuni orizontale foarte greu fără diapozitive. Vă rog frumos să încercați să le afișați. În ce privește tehnologia informației și a comunicațiilor, toată lumea știe că în ziua de azi se folosește stocarea Uh, pe servere la distanță, acest cloud computing și technology. Se folosesc foarte multe um, device-uri mobile, se folosesc foarte mult rețelele de socializare și bineînțeles că aceste evoluții recente au un impact din punct de vedere economic și pe plan social. Din punct de vedere economic, Consecințele sunt notabile, deoarece este nevoie de infrastructură de telecomunicații destul de avansată, de exemplu pentru a furniza internetul în bandă largă. Avem nevoie de o economie inteligentă. Și este nevoie de o foarte bună organizare în domeniul uh, muncii pentru creșterea productivității companiilor datorită folosirii tehnologiei informațiilor. Și acesta este un aspect care face parte integral din uh, conceptul de economie inteligentă. Există și foarte multe interconectări cum spuneam, ticurile au un mare impact pe plan economic și mai ales în ce privește inovarea. Dar ca să putem să profităm de pe urma evoluțiilor tehnologice, atunci mâna de lucru trebuie să fie suficient de calificată. A apărut acest concept de alfabetizare informatică, deoarece atât în sectorul privat cât și în sectorul public, oamenii, cetățenii trebuie să aibă un nivel suficient de cunoștințe pentru a profita de pe urma acestor tehnologii a informațiilor și pentru a putea lucra cu ele. Cetățenii trebuie în plus să aibă încredere în serviciile publice și chiar și în cele oferite de companiile private. Dacă nu există această încredere, oamenii nu vor folosi aceste instrumente și aceste tehnologii. Oricum, cred că aveți prezentarea uh, tipărită, deci puteți să urmăriți și acolo slide-urile. Okay. So these are the trends of the technology that I talked about already. Um, these trends Acestea sunt slide-urile despre care tocmai am vorbit. Inovarea pe care o constatăm în economia digitală este rezultatul unor interdependențe, a unor interacțiuni productivitatea muncii depinde, bineînțeles, de modificările pe plan social și acestea depind de capacitatea oamenilor de a le folosi. Cum spuneam, aceste produse complet noi și procese de fabricație complet noi. Dar numai dacă angajații au suficiente competențe în domeniul TIC, ei pot să inoveze, să creeze noi produse și noi metode de fabricație. Și tot așa. Cum spuneam, există interdependență, dar din păcate, deocamdată, există un mare decalaj între cererea și oferta de asemenea competențe în domeniul TIC. a conștientiza existența acestor interacțiuni, acestor interdependențe, este indispensabilă. Politica trebuie să pună la punct niște instrumente pentru a favoriza acest ciclu virtuos. Și tocmai acesta era scopul agendei digitale pentru Europa, de a activa acest ciclu virtuos. se bazează mai ales pe ideea că un internet fără frontiere va duce la creșterea cererii de conținut și la creșterea uh, cererii de servicii. Și uh, în urma acestei creșteri a cererii se va uh, mări și cererea pentru internetul de bandă largă și pentru un, o conectare foarte rapidă la rețele. Iată de ce vorbim despre un cerc virtuos. Trebuie neapărat să stimulezi cererea pentru a putea face investiții care sunt sustenabile. Agenda digitală pentru Europa este una din cele șapte inițiative emblematice din strategia Europa 2020. Cum spuneam, principiul de bază este că trebuie creat acest cerc virtuos. În plus, tehnologiile informației joacă un rol important pentru a se putea atinge obiectivele din celelalte politici emblematice din strategia Europa 2020. Cum spuneam, ticurile sunt indispensabile pentru a avea inovare în Uniunea Europeană și trebuie să ne concentrăm pe cercetare și dezvoltare, de exemplu, prin instrumente euro, um, finanțate din bugetul european, precum Orizont 2020. Tot ticurile sunt foarte utile pentru a avea o economie cu, un, cu emisii scăzute de carbon sau pentru a avea rețele inteligente în domeniul alimentării cu electricitate sau pentru a crea noi competențe și, prin urmare, noi locuri de muncă. Ne întrebăm cum influențează agenda digitală, dezvoltarea economică la nivel regional. Această agenda digitală se bazează pe șapte piloni pe care îi puteți vedea. Piața unică digitală, standarde comune și interoperabilitate, încredere și securitate și așa mai departe. În fiecare din acești piloni există o serie întreagă de măsuri. În total sunt 101 măsuri care pot fi legislative, investiții sau așa numitele măsuri soft. Se așteaptă ca aceste măsuri să aibă niște efecte care se vor face simțite pe termen scurt mediu sau lung. Pe termen mediu și lung, ne așteptăm să existe un adevărat impact asupra dezvoltării economice regionale. Efectele despre care vă pomeneam, cele care apar în portocaliu pe slide, sunt de natură circulară. Sunt cele pe care le menționam în urmă cu câteva clipe, acel cerc virtuos. Dacă agenda digitală permite îmbunătățirea competențelor TIC și a cunoștințelor în domeniul TIC, atunci, bineînțeles că atât în ce privește mâna de lucru, piața muncii, cât și în ce privește productivitatea ei bine, toate aceste aspecte se vor îmbunătăți și atunci va crește și cererea de investiții pentru internetul de bandă largă și, de asemenea, cererea de servicii online. Din cauza faptului că aceste efecte, spuneam, sunt precum niște cercuri virtuoase, ne așteptăm să existe niște consecințe concrete pe plan economic și pe planul bunăstării sociale. Pentru că, bineînțeles, pe termen lung se face economie de timp, de bani, se ajunge la un nivel mai ridicat de incluziune socială și așa mai departe. Chiar așa va funcționa întregul algoritm, e bine, ca să ne dăm seama, am făcut niște studii concrete a unor exemple. Am ales mai multe regiuni din întreaga Europa și, vedeți, am analizat mai multe proiecte în Estonia, în Berlin, în regiunea Umbria din Italia, în regiunea Andaluzia din Spania, în Lituania, în Regatul Unit și în această uh, mare regiune formată din Scoția și trei țări nordice. Și după ce am ales regiunile, am ales și sectoarele, pentru să fie diferite sectoare. E sănătate, e învățare, finanțarea IMM-urilor pentru a folosi ticurile. În Andaluzia era vorba despre un proiect pentru finanțarea accesului la internetul de bandă largă. Și acesta a fost exemplul unde se investiseră cei mai mulți bani, respectiv 150 de milioane de euro. pentru că era o regiune cu un produs național brut mic. Și vedeți celelalte exemple de proiecte. Am trecut în revistă aceste cazuri ca să ne dăm seama care a fost impactul în urma acordării de finanțare pentru aceste proiecte. Ce efecte am constatat? Pentru fiecare exemplu în parte, au existat consecințe în diferite domenii. Am făcut acest grafic cu titlul diferitelor proiecte și pe de altă parte, am stabilit o serie de criterii, o serie de posibile efecte. Am organizat uh, interviuri cu beneficiarii, am uh, discutat cu cei care au făcut evaluările de impact și ne-am dat seama că deseori efectele nu se limitau la regiunea unde proiectul a fost demarat. Spre exemplu, inițiativa E-Sănătate din Estonia a permis îmbunătățirea serviciilor publice îmbunătățirea condițiilor de viață, a permis uh, uh, reducerea cheltuielilor. Deci, vedeți, nu doar un singur efect. Fiecare din aceste inițiative a avut efecte multiple. În anexă puteți să găsiți uh, cifre detaliate pentru fiecare dintre cazurile studiate. Care au fost uh, concluziile acestei analize? În primul rând, exista o diferență între aceste inițiative pe care le-am analizat noi, pentru că în unele cazuri se dorea mărirea ofertei de ticuri și în altele stimularea cererii de ticuri sau de internet. În unele cazuri se dorea stimularea eficienței, în altele a, uh, a egalității și a echității. În ciuda acestor diferențe, inițiativele care au permis o mai mare echitate au avut de asemenea și un impact mai pregnant în ce privește bunăstarea socială. În plus, au contribuit în mod indirect la creșterea regională pentru că au existat niște efecte indirecte a acestor investiții. Inițiativele care aveau drept scop mărirea eficienței au dinamizat creșterea economică, tocmai pentru că s-a ajuns la un plus de productivitate, dar și pentru că au permis o îmbunătățire a condițiilor de viață și o reducere a costurilor sociale. Dacă aveți o inițiativă în într-o companie, bineînțeles că se ajunge la îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă. În plus, se, obține, se obțin câștiguri în ce privește cunoștințele în domeniul informaticii, și privitor la obiectivele de coeziune teritorială. Per ansamblu, aceste inițiative pe care noi le-am analizat au arătat că au existat efecte, în general, echilibrate, atât din punct de vedere al bunăstării, cât și din cel al creșterii economice, în plus față de atingerea obiectivelor inițial fixate. În toate cazurile am putut să observăm aceste efecte. Următoarele două slide-uri vă arată cum a fost finanțat această inițiativă, mai ales din uh, Fondul Social European și Fondul Regional European. În Spania, în Guadalinfo, a existat acest proiect pentru a mări gradul de incluziune socială din perspectiva cunoștințelor de tehnologia informației. Și spuneam că a existat uh, consecințe pozitive în ce privește alfabetizarea informatică, sudarea comunității locale și inclusiv pentru că s-a mărit calitatea resurselor umane Și odată ce membrii comunității s-au simțit mai solidari, mai situați între ei, evident că a existat un efect pozitiv și pentru bunăstare în general. Efectul, impactul este cel care apare cu roșu pe slide. Bineînțeles că în termen de creștere economică e nevoie de ceva timp pentru a putea constata, să spunem, o mărire a PIB-ului. Deci ca să se spună așa, un impact pe termen lung. Însă, impactul asupra pieții muncii este observabil pe termen scurt, mai ales în ce privește administrația dintr-o regiune. Dacă toate condițiile sunt întrunite, dacă mediul este favorabil, pentru că investițiile trebuie să poată fi efectuate de către companii și cetățenii trebuie să se poată angaja la momentul oportun pentru ca toate aceste obiective să fie atinse. The horizontal analysis, I'm sorry, uh, the horizontal analysis of the case studies uh, um, Analiza orizontală a acestor cazuri a prezentat câțiva factori facilitatori. Vorbim aici despre leadership-ul politic la nivel regional, de asemenea, mediul juridic favorabil. Acesta ar trebui să fie pregătit să dezvolte investițiile despre care vorbim. Iar infrastructura TIC este importantă în aceeași măsură ca uh, factor mediator. Celalți factori sunt uh, programele de sprijin și uh, măsurile de investiții și competența digitală cu privire la atitudinea prietenoasă față de inovații. În fine, trebuie să fie implicați uh, și toți actorii interesați și de asemenea trebuie să existe o acceptanță publică a tehnologiei și a inovațiilor. În multe cazuri, avem exemple de inovații care nu sunt acceptate nici de mediul de afaceri, nici la nivel social. Oamenii au nevoie de timp pentru a accepta și pentru a începe să utilizeze inovațiile. Yes, okay. Uh, also supranational and national uh, de asemenea, inițiativele supranaționale și naționale au un impact asupra dezvoltării regionale și locale. Agenda digitală pentru Europa prezintă câteva acțiuni specifice care țin de responsabilitatea statelor membre și de responsabilitatea Uniunii Europene. Haideți să vedem cum se repercutează aceste inițiative asupra dezvoltării regionale. Utilizarea acestor inițiative este foarte importantă. A existat uh, o inițiativă a Serviciului uh, European Pan Digital. De asemenea, folosim și politici uh, naționale pentru abilități TIC. Voi trece acum rapid la concluzii. Există niște condiții necesare pentru a furniza beneficiile necesare dezvoltării regionale. Aceste condiții sunt uh, de natură juridică, de reglementare, uh, culturale și toate acestea trebuie să fie integrate într-un model standardizat pentru ca uh, interoperabilitatea să fie asigurată. Populația locală și mediul de afaceri trebuie să fie pregătit să preia noile tehnologii. Pentru că numai așa investițiile au impactul așteptat. For the implementation of the digital... Pentru implementarea agendei digitale beneficiem de instrumente importante, este necesară coordonarea, însă nu este suficientă pentru a oferi sustenabilitate produselor și proiectelor. I'm um, sorry, I said the, the CEF and it's the uh, European, uh, the competitive European uh, facilities. Okay. Facilitatea europeană, facilitatea Connecting Europe joacă în acest context un rol important. Haideți să vedem acum cum uh, sprijină inițiativele naționale dezvoltarea regională și locală. Interacțiunea între diferitele niveluri de acțiune și guvernanță dețin un potențial foarte important pentru creștere. Dar inițiativele și proiectele uh, de sus în jos și de jos în sus, trebuie să fie interconectate și combinate și de asemenea dezvoltate în paralel, pentru că de multe ori, dacă nu se întâmplă așa, <coughs> acțiunile politice eșuează. Parteneriatele public-private sunt de asemenea foarte importante. Ele configurează politicile la nivel local pentru a putea rezolva aspecte locale specifice și pentru a oferi rezultatele așteptate și, de asemenea, impactul dorit. Conclusions and recommendations. It is important... Concluzii și recomandări. Este important să se implementeze multe tipuri de măsuri, cât de multe posibil, pentru că uh, Efectele sunt circulare. Vorbim aici de politici, inițiative care se concentrează asupra economiei digitale și asupra inovației digitale. Este important ca uh, măsurile de sprijin uh, a societății informaționale să fie integrate în strategii sistemice și mai extinse, astfel încât măsurile să fie orientate către eficiență. Trebuie identificat mixul potrivit de sprijin public și privat pentru a dezvolta măsuri locale necesare la fața locului. De asemenea, este important să ne asigurăm că condițiile uh, necesare sunt îndeplinite astfel încât uh, TIC să fie receptat uh, în mod corespunzător la nivel regional. În continuare, există o divizare digitală care trebuie să fie acoperită. Trebuie să ne asigurăm că configurarea regională este luată în considerare și că se țină cont de parteneriatele între dimensiunea verticală și cea orizontală. Și de asemenea trebuie să restabilim încrederea în uh, sistemul guvernanței politice caracteristic Uniunii Europene, pentru că tocmai la aceasta ne gândim atunci când vorbim despre politici locale și despre parteneriate public-private, care să fie dezvoltate prin acțiuni comunitare. Dacă doriți informații suplimentare, aceasta este adresa mea de mail. Sunt uh, dispusă să răspund oricăror întrebări uh, le-ați putea avea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc că deschid acum discuția. Victor Boștinaru va lua cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Este, într-adevăr, un studiu oportun și foarte interesant, dar ținând cont de conținutul studiului dumneavoastră, aș dori să spun că este cât se poate de evident, cel puțin în prezent, că TIC și industria aceasta nu poate și nici nu ar trebui să fie privită ca un panaceu pentru problemele noastre economice. Îmi amintesc că cum, acum câteva luni, am citit în The Economist un studiu uh, scris de Tyler Farul, prin care spunea că în următorii ani așteptăm o reducere a industriei TIC în contextul economiei globale, din motive precum viteza noilor inovații fundamentale, care probabil că vor uh, descrește puțin și apoi, uh, în contextul crizei sociale, sociale și economice, putem să prevedem un lucru, și anume că industria TIC nu va oferi neapărat un număr mare de locuri de muncă și nu toate locurile de muncă din industria TIC au legătură cu abilități uh, de calitate superioară, respectiv uh, persoane care beneficiază de studii superioare. De multe ori, oameni cu uh, abilități mai puține ar putea să beneficieze de locuri de muncă în industria TIC. În plus, uh, numărul total de locuri de muncă de pe piața muncii, sigur, TIC uh, va rămâne un factor important de uh, creștere economică, dar nu unul decisiv. Pentru că, într-o oarecare măsură, criza ne-a arătat că fostul domeniu IT, actual TIC, reprezintă o pagină nouă care consideră că economia electronică nu poate să înlocuiască întru totul economia de producție în fapt. Așadar, capacitatea de manufacturare uh, este foarte importantă, dar și dezvoltarea TIC în continuare. În al treilea rând, mă aștept să observ niște imagini uh, cu mai multe fațete, nu numai în alb și negru, care să reflecte uh, efectele crizei actuale. În urma politicii de austeritate s-a ajuns la niște efecte precum reducerea taxelor pentru educație, nu numai în zonele rurale, și există foarte multe în Europa, dar și în uh, zonele urbane. Lipsa de acces la educație înseamnă capacități mai reduse, abilități mai puține și o abilitate mai scăzută de a gestiona device-urile TIC, precum și beneficiile pe care le presupune tehnologia informației și comunicării. Și acest uh, lucru duce la un efect uh, suplimentar. Uh, analfabetismul TIC este o chestiune ce ține de viață. Grupuri sociale periferice din multe zone rurale, chiar și în Europa de astăzi, se confruntă cu un, alfame, un analfabetism tic. Și acest tip de analfabetism va duce la o divizare socială puternică. Cei care beneficiază de abilități, le conesări, experții, care vor putea găsi locuri de muncă mai bune și mai ușor, locuri de muncă bine plătite și aceia care nu beneficiază de aceste abilități, care vor fi condamnați uh, Uh, să rămână la periferia societății noastre. Iar aceasta este o provocare majoră pentru Uniunea Europeană. În același timp, mă aștept să observ modul în care societatea europeană va aborda problema populației mai îmbătrânite, mai în vârstă, în contextul device-urilor TIC, care se dezvoltă în continuare, și ale beneficiilor uh, aduse de tehnologia informației și comunicării. Nu este o chestiune numai de locuri de muncă și de uh, venituri, ci și de incluziune socială. O mare problemă de incluziune socială. Acestea fiind spuse, haideți să nu, mai, să, să nu uităm un alt factor și vă mulțumesc că uh, l-ați menționat. Ați menționat uh, facilitatea Connecting Europe. Într-adevăr, toate aceste lucruri sunt importante și știm că ele se întâmplă. Industria și infrastructura de care avem nevoie mai trebuie să fie dezvoltată. Capacitatea transmisiei de date are posibilitatea de a transmite mai mult decât terabyte, care este uimitor în comparație cu uh, posibilitatea actuală de 1,2 terabyte de transmitere de date. Însă Europa nu este o forță uh, care conduce în sectorul cercetării și dezvoltării. Sunt alții care au preluat rolul de lider în acest domeniu, iar Europa se confruntă cu un exod al creierelor masiv. Mulți dintre inginerii noștri cei mai buni, cei mai uh, bine pregătiți, caută locuri de muncă mai bune în industria TIC, care are legătură cu economia digitală în alte locuri, dar nu în Europa. Și, în fine, facilitatea Connecting Europe uh, se spera că va aporta și problema broadbandului, bandei largi. Noua industrie TIC trebuie să fie funcțională la granița statelor membre. Și au fost puse la dispoziție numai un milion de un miliard de euro la pentru a aborda această problemă a bandei largi la frontieră. Aceasta este o propastie majoră între noi și alții care investesc mult mai mult în noile dezvoltări. Și voi încheia spunând că există două opțiuni. Ori uh, planificăm o politică coerentă pentru viitor, astfel încât Europa să poată să se dezvolte în continuare, sau uh, mai degrabă mizăm pe propriile resurse. În România, uh, industria TIC uh, stă destul de bine. Am fost uimit să observ că România ocupă locul 2 în, uh, într-un clasament mondial în ceea ce privește internetul, accesul la internet și viteza internetului. Însă, aceasta, însă nu există nicio planificare uh, nicio politică planificată în acest domeniu. A fost o dezvoltare mai degrabă haotică. Însă în Europa avem nevoie de o viziune a agendei digitale, pentru că rezultatul uh, agendei digitale, observat acum trei săptămâni, dacă nu greșesc, a fost uh, minunat în teorie, dar nu observ prea multe efecte practice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Victor Lambert van Nistelrooy. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte. Noi, de obicei, avem astfel de studii și ele sunt urmate de rapoarte. Colegii le prezintă într-un mod uh, cuprinzător uh, comisiei și apoi plenarei, dar nu s-a planificat așa ceva, nu-i așa, pentru acest studiu orice doriți să faceți până în iunie este ok, dar nu se poate mai mult. Nu, nu, punem doar o întrebare pentru a ști care este răspunsul, pentru că nimeni nu lucrează pe această direcție. Președintele Parlamentului. Nu, nu, mă refer la realitate. Deci ce să facem cu acest raport? Cu acest studiu? Pentru că el sosește într-un moment uh, neplanificat. Comisia este și ea prezentă și trebuie să spun că sunt puțin îngrijorat uh, cu privire la modul în care uh, combinăm uh, această um, industrie TIC și planurile operaționale. Pentru că nu știu cum se va reflecta acest studiu în diferitele regiuni. Avem fondul regional, o concentrare tematică pe tehnologie informației și comunicării și trebuie să ne gândim la următorul pas, acela de a examina programele operaționale uh, din statele membre. Și am o întrebare pentru că în această dimineață am avut o dezbatere cu privire la specializarea inteligentă. Această specializare, specializare inteligentă se referă la niște sectoare separate. Însă vorbim despre TIC și despre agenda digitală. Aceasta este o abordare orizontală. Nu este un sector care um, înaintează și sprijină un alt sector. Deci am o întrebare. Există vreun plan de a ne gândi în contextul specializărilor inteligente la aceste chestiuni, pentru că, iată, aici au fost abordate niște lucruri, nu este atât de mult, sunt uh, câteva aspecte abordate, iar acum avem și mai mulți bani uh, la dispoziție pentru politicile regionale și pentru facilitatea Connecting Europe. Și trebuie să vedem ce facem cu ei. Avem un miliard, nu? Și aceștia trebuie investiți pe aceste concentrări tematice. Uh, trebuie să conectăm uh, câmpurile politice, domeniile politice și sunt interesat de un follow-up uh, la comisia noastră. Poate în perioada următoare. Merită să lucrăm pe această direcție. Este tocmai ceea ce s-a spus mai devreme. Îi ajută pe tineri și lucrăm pentru prosperitate. Mulțumesc și acum, domnul Nielsen. Mulțumesc. Doamna președinte, voi vorbi suedez, așa că vă rog să vă puneți căștile. Deci va trebui să ascultați în căști, pentru că voi vorbi suedeză. Bun. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Van Nistelrooy, și anume că trebuie să intrăm mai în profunzime aici. Și aici cred că ne confruntăm și cu o problemă socială și cu un deficit demografic, așa cum spunea și studiul. Eu aș studia uh, niște cazuri aparte, cum ar fi nordul Finlandei, nordul Suediei, unde populația e destul de redusă. Și atunci, cum poți să creezi locuri de muncă și lui creștere economică și cum poți să faci acest lucru? E bine, ai nevoie de acces la internet pe bandă largă. Acesta e un element decisiv, atât pentru locurile de muncă create în sectorul privat, cât și în cel public e nevoie de acces la, o, la bandă largă. Deci inginerii care vin din Germania până în nordul Suediei, uh, olandezii care vin și se instalează acolo, imediat ce pleacă din orașele mari și vor să lucreze în regiuni mai izolate, n-au de ales, trebuie să fie conectați. Și în momentul în care mai ai și uh, clienți, e clar că e nevoie de această conectare. Deci întrebarea pe care o pun întotdeauna este următoarea, și anume ce putem face pentru a îmbunătăți accesul la bandă largă? Și dacă nimeni nu investește în mod privat în acest sens, atunci investițiile trebuie să fie publice. Autoritățile locale, statul trebuie să facă acest lucru. Evident, noi putem încuraja acest lucru prin fonduri structurale. De altfel și facem acest lucru și sunt multe exemple care demonstrează că s-au făcut investiții în zone rurale, în zone mici, în regiuni cu fonduri europene, prin fonduri europene. Însă asta nu trebuie făcut doar în regiunile turistice. E clar că acolo sunt foarte multe persoane și au poate mai multe capitări și resurse pentru a gestiona aceste aspecte. Și e clar că și nevoile sunt diferite de la o regiune la alta, ținând seama de specificități. De aceea trebuie să avem o abordare foarte țintită și să vedem în anii următori cum anume vom realiza toate aceste investiții. Mulțumesc! Domnul Albrecht. Da, mulțumesc, doamna președinte. E un aspect foarte important. Am ascultat cu atenție dezbaterea, dar cred că Aici sunt și niște lucruri ciudate în ceea ce privește agenda asta digitală. Mai întâi conținutul. Elementele de conținut și importanța acestei agende digitale. Ne putem pune o întrebare. Calitatea schimbărilor induse astfel în regiuni. Asta e un element deosebit de clar. Al doilea element reprezintă faptul că există o reticență a Comisiei Europene în momentul în care discutăm despre fonduri structurale. Aș vrea să vă amintesc faptul că, de fapt, Comisia vrea să aibă o interdicție pentru orice investiție TIC în țările, regiunile dezvoltate. Mai mult decât atât, Comisia nu vrea să considere TIC precum și o prioritate, ca și o prioritate. Și au spus că acest lucru va fi inclus în facilitatea Connecting Europe. Noi am informat Comisia că această facilitate încă mai are de demonstrat meritele ca și uh, facilitatea europeană. Acum eu nu vreau să mă plâng, ci vreau doar să fac o observație și uh, vreau ca autorul raportului să știe acest lucru, a studiului să știe acest lucru. De-a lungul dezbaterilor referitor la agenda digitală și ticuri, ne mai pus și problema ajutorului de stat. Pentru că nu avem niște reguli foarte clare pentru a face diferența între investitorii privați în infrastructuri sau investitorii publici în aceste infrastructuri și operatorii privați asupra unor uh, uh infrastructuri publice. Și problema aceasta ajutorului de stat n-a fost clarificată și a fost unul dintre obstacole care ne-au împiedicat să avem o importanță sporită acordată investițiilor TIC. De aceea cred eu că e aici undeva o contradicție. Deci avem un scop politic, agenda digitală, și în realitate nu avem soluții clare pentru a rezolva problema ajutorilor de stat. Bun, acum poate între timp s-a rezolvat, însă eu din informațiile pe care le-am uh, obținut de la comisie, Uh, nu știu dacă putem evita toate problemele privind ajutoarele de stat în domeniul TIC, pentru că e un element important și e nevoie de reguli clare înainte ca autoritățile locale, înainte ca regiunile să poată să ia o decizie dacă da sau nu să investească în aceste direcții. Sau ar trebui să o lase în seama operatorilor privați. Eu cred că aici nu e vorba de conținut, e vorba de mecanism. Acum, nu știu dacă se poate răspunde la această întrebare acum, însă în orice caz mie mi se pare a fi una dintre problemele majore cu care ne confruntăm, o provocare față de agenda digitală. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Paniațescuschi. I'm going to speak in so please be so kind and put up your phones. Mm. Voi mă voi exprima în limba polonă, așa că vă rog să vă puneți căștile. Mulțumesc, doamna președinte. După părerea mea, agenda digitală este deosebit de importantă și, de fapt, este acea agenda care uh, de fapt, e poate și cea mai utilă, pentru că tehnologiile avansează foarte repede, se dezvoltă foarte repede. Și ar trebui să avem din când în când un raport care să acopere aceste aspecte. Așa că, doamna președinte, dacă nu mă șel în iunie, încheiem programarea, nu? Și eu aș fi de acord cu cei care au menționat această posibilitate și anume că ar trebui poate să pregătim un raport, bazându-ne și bizuindu-ne tocmai pe acest studiu și să-l lansăm imediat la începutul noului mandat. Și e deosebit de important. Și asta din două motive principale. Evident, noi punem, aspectul, punem accentul pe aspectele tehnice, cum ar fi banda largă, internetul, uh, tehnologiile informației și așa mai departe, ca fiind o parte integrantă a dezvoltării regionale. Dar în același timp mai avem și uh, probleme de natură juridică. Acum câteva luni am avut niște proteste uh, în stradă împotriva ACTA, care până la urmă limita accesul la internet, la conținutul internetului. Și dacă vă amintiți, aceste proteste au fost foarte clare pentru că unii se descurcă foarte, descurcă foarte bine din punct de vedere profesionist, profesional. Fie își creează un loc de muncă online, fie găsesc un loc de muncă online și acum lor le e teamă de viitor, pentru că tocmai există această incertitudine juridică. Acum, vorbim și despre dezvoltare regională. Ar trebui poate să punem accentul pe disponibilitatea internetului. E clar că noul mandat va trebui să pună accentul pe acest aspect. Și asta tocmai datorită acestui studiu. Va fi o inițiativă bună. Da, mulțumesc, spune doamna președinte. Acest lucru trebuie să treacă prin grupurile politice și vom vedea dacă vom putea face acest lucru. Urmează Joachim Seller. Mulțumesc, doamnă președinte. Ian Albrecht m-a provocat și trebuie să adaug celor spuse următorul lucru. Termenul agenda digitală este folosit foarte pompos, însă când este vorba despre realizarea concretă, despre implementare și despre întrebarea cum reușim să implementăm această agenda la nivel european, cum reușim să ajungă la cetățenii europeni toate acestea, e bine, răspunsul nu prea există. Am 10 miliarde la dispoziție pentru a ajunge și în zone care nu sunt atât de bine populate. Um, mari furnizori de telefonie mobilă au insistat uh, să nu se intervină într-o afacere privată. Zonele aglomerate cu siguranță sunt bine interconectate în acest moment. Dacă este să mă gândesc la orașul din care provin eu, Berlin, noi avem mai mulți furnizori uh, acolo uh, și în ceea ce privește serviciile de telefonie mobilă și de internet putem să apelăm la unul sau la altul. Însă există anumite uh, cartiere mai periferice care nu au așa un acces bun și nu sunt atât de bine conectate la rețeaua generală. Însă, în trecut am plătit mulți bani pentru a beneficia de drept, acești furnizori au plătit mulți bani pentru a beneficia de dreptul de a-și dezvolta această rețea. Între timp însă, așa cum s-a mai menționat, observăm modul în care activitățile investitorilor chinezi se dezvoltă în Europa. Uh, ei dezvoltă structuri de rețele, respectiv rețelele sunt cumpărate de investitori chinezi și mă gândesc aici la White Technologies, care invită la diverse reuniuni în mod constant. Acest subiect cred că ar trebui uh, reflectat uh, mai puternic pe viitor și în următoarea perioadă electorală, cred că după ce uh, am reușit să încheiem aceste mari lupte cu fondurile structurale, ar trebui să vedem și cum sunt folosiți acești bani în realitate dacă există proiecte politice preferate care nu aduc o valoare adăugată prea mare sau dacă nu ar fi cazul mai degrabă, așa cum uh, este bine să facem la uh, nivel european, să gândim niște strategii care să aducă o valoare adăugată mai puternică și care să, uh, cărora să, de care să fie legată cheltuirea fondurilor structurale. De asemenea, accesul la mediile moderne uh, este un subiect foarte important tocmai pentru acele zone în care nu sunt atât de mulți consumatori precum sunt în zonele urbane și în uh, cele aglomerate. Este important ca aceste mijloace financiare să fie folosite uh, în felul acesta. Un land în apropiere de, Ber- în apropiere de Berlin a înregistrat niște deficite în acest domeniu în ultima vreme. Noi acolo avem zone care nu sunt foarte bine populate, iar în aceste regiuni ceva mai îndepărtate vom investi fonduri structurale și în felul acesta vom reuși să realizăm această interconectare cu rețelele. Trebuie însă să discutăm și cu mari operatori și cu furnizorii de servicii, pentru că trebuie să vedem unde economia se descurcă singură și unde este cazul să intervină statul pentru că uh, mediul economic spune clar că uh, nu este de interes economic, nu este de interes uh, de business pentru noi, deci aici statul trebuie să intervină dacă dorește să se investească. În orice caz, și dau dreptate domnului Albrecht, nu trebuie să uh, introducem prea multe prevedere aici, pentru că nu trebuie să fim mai catolici decât papa. După cum observăm, acum și papa are o atitudine ceva mai flexibilă decât uh, precursorii săi, așadar uh, vom vedea cum evoluează lucrurile. Mulțumesc. Uh, François Alfons, din partea verzilor, va reprezenta în uh, ianuarie sau februarie avizul său cu privire la uh, regulamentul privind piața internă digitală. Vom putea folosi acest studiu pentru a atrage atenția asupra aspectelor teritoriale mai sensibile. Deci nu este un studiu orb, pur și simplu. De DigiRegio? Un reprezentant din partea Direcției Generale Regio, din partea Comisiei, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, că îmi dați ocazia să fac câteva observații și să răspund la câteva comentarii. Da, într-adevăr, investițiile TIC reprezintă numărul 2 în investițiile noastre de priorit prioritare și este un element foarte important pentru a putea uh, promova aceste noi tehnologii. Dar aș vrea să mă refer la câteva elemente ce au fost subliniate în ceea ce privește uh, serviciul de, uh, sectoarele de servicii versus manufacturile. Noi întotdeauna am dorit să încurajăm ambele sectoare să utilizeze fondurile structurale. Acum, aș dori să salut uh, în acest studiu accentul care a fost pus pe perspectiva aceasta între cerere și ofertă, care trebuie să fie abordată în mod integrat. Acest lucru se aliniază și cu propunerea noastră în ceea ce privește condiționalitățile ex ante pentru internetul, accesul la internet pe bandă largă și pentru investițiile necesare în această strategie digitală. Evident, s a exprimat foarte multe îngrijorări în ceea ce privește chestiunea ajutoarelor de stat și există o muncă pregătitoare pe care o face Comitetul Regiunilor pe tema acestor strategii. Și asta cu siguranță că ne va ajuta să progresăm în dosarul ajutorilor de stat. E vorba de un concept nou, așa că în analiza de cerere și ofertă, putem vedea că există uneori anumite neajunsuri pe piață, anumite lipsuri și atunci, da, putem dezbate și chestiunea ajutorilor de stat. Acum aș dori, de asemenea, să fac un comentariu în ceea ce privește rezultatul analizelor de caz ce a fost făcută în acest studiu. Mi s-a părut foarte interesant faptul că rezultatele erau destul de diferite de la un proiect la altul. Acum, în ceea ce privește productivitatea, Aici nu vorbim doar despre sporirea productivității și a competitivității, ci vorbim și de incluziune socială. Deci, clar, asta e un obiectiv foarte valoros, însă sunt surprinsă să văd că a existat diferențe atât de mari între proiectele de bandă largă, cel din Spania și cel din Regatul Unit. Plecând de la tabelul pe care l-am văzut în studiu, ar fi bine să aprofundăm aceste rezultate. Apoi, proiectele din domeniul e-health se pare că nu au un impact asupra productivității. Dar poate că aceasta se datorează felului în care au fost acestea concepute, aceste proiecte. Acum, în ceea ce privește recomandările ce au fost menționate la finalul studiului și plecând și la comentariile făcute de domnul Van Nistelrooy, aș dori să salut faptul că s-a pus atât de mult accentul pe perspectiva strategică și anume că E nevoie de activități care să se înscrie într-o strategie. Noi în continuare invităm statele membre și Comitetul Regional să includă acest lucru în toate strategiilor, strategiile lor naționale. E clar că acest lucru este logic și e clar că E nevoie de aceste inițiative emblematice, iar ticurile joacă un rol deosebit de important. Acestea trebuie să fie integrate și cuprinse în strategiile naționale în acest context, e un element important și aș vrea să pun accentul și pe un bun mix al politicilor. Un astfel de element în sine este interesant, dar dacă îmi permiteți, aș adăuga că e nevoie și de sincronizare între diferitele intervenții, între diferitele politici, în așa fel încât acestea să formeze un tot coerent și nu să fie doar piese individuale care compun undeva cândva un puzzle. Apoi, evident, nivelul de investiții la nivel european, facilitatea Connecting Europe și uh, diferitele proiecte pentru servicii digitale. Uh, E clar că dacă un stat membru dorește să introducă sau să utilizeze fonduri structurale pentru achiziții publice uh, online, evident, trebuie să se uite la platforma care există în domeniu și să vadă care sunt procedurile pentru a ști exact dacă există interoperabilitate. Și iată că ajung acum la ultimul meu comentariu. Noi am notat că există destul de multe probleme în ceea ce privește proiectele TICT faptul că există o rată de absorpție atât de scăzută uh, în ceea ce privește diferitele tipuri de investiții prioritare și proiecte în domeniu. De multe ori și problema aceasta e legată de uh, ajutoarele de stat sau se datorează complexității proiectelor. De aceea, acum doi ani de zile am elaborat și acum el, uh, uh, revizuim acest document, un fel de ghid îndrumător în ceea ce privește diferitele niveluri de uh, uh, intervenție și de responsabilitate și să sperăm că acest lucru ne va permite să ajutăm statele, să, să ajutăm statele membre și regiunile în aceste dosare, în aceste proiecte. Apoi, de la Direcția Generală Întreprinderi se pregătește de asemenea un document mai extins care acoperă, printre altele, și aceste investiții în domeniul TIC. Vă mulțumesc pentru atenție! Da, vă mulțumim pentru această intervenție foarte utilă. Și înainte de a da cuvântul doamnei Lifani, care este autorul acestei studii, aș vrea să clarific un lucru. Faptul că noi comparăm diferite proiecte, dar comparăm și la diferite etape în uh, ciclul lor de viață și poate de aceea de rezultatele proiectului din Antalosia sunt atât de diferite de rezultatele proiectului din Cornwall. Bun, acum, am înțeles că nu mai sunt alte comentarii, așa că vă rog, dacă doriți, dacă doriți, să luați cuvântul pentru a face câteva concluzii, a trage câteva concluzii sau comentarii finale. Mulțumesc. Ok. Uh, I will try to go through some uh, answers I, I noticed, but... Am să încerc să răspund la câteva comentarii ce m-au fost adresate, pe care le-am notat. Acum, dacă uit ceva, vă rog să mă scuzați. Înainte de toate, aș vrea să subliniez ceea ce a spus dumneavoastră, Adinau, și anume că uneori în momentul în care compari anumite lucruri, impactul anumitor investiții asupra anumitor diferitelor proiecte, e clar că nu sunt mereu comparabile, pentru că nu avem o unitate de măsură pentru aceste investiții. De ce? Pentru că ciclul de viață al tehnologiei respective poate fi diferit. Tocmai pentru că faci diferite tipuri de investiții în diferite tehnologii, în diferite sectoare sau face o investiție în acele domenii care au o structură de bază economică total diferită. Deci comparațiile nu sunt întotdeauna ușor de realizat. Și din punct de vedere al metodologiei, de asemenea, nu e foarte ușor și nici foarte corect să faci acest tip de comparație. Deci depinde foarte mult care este punctul de plecare și cum anume aceste investiții au fost organizate. Într-una din întrebările adresate, cineva a spus că, da, în mod clar, inovația Economia digitală nu reprezintă o soluție miracol la toate problemele cu care ne confruntăm noi astăzi. Asta e clar. Dar nici nu cred că în următorii ani investițiile și cererile în domeniul TIC vor scădea. Și motivul principal în acest sens este faptul că ticurile astăzi sunt niște tehnologii care ajută întreprinderile, firmele să facă economii. De, într-o perioadă de criză noi am observat că Motivația principală a investițiilor hotărâte în cadrul unei întreprinderi era, de fapt, întrebarea următoare. Cum putem face economii? Deci, investițiile în tehnologii, în ticuri, nu a scăzut așa de mult cum ne-am fi putut aștepta. Tocmai pentru că avem acest motiv, economiile. Antreprenorii continuă să investească. De ce? Pentru că acest lucru le permite să facă economii. Apoi, un alt aspect. Nu cred că noi ne putem întoarce într-o, să, fac, să, să dăm pași înapoi în procesul acesta de digitalizare al economiei noastre. Asta înseamnă că reprezintă deja un factor de producție, că este deja un element constitutiv al producției și este utilizat zi de zi, în viața de zi cu zi și nu putem să ne întoarcem înapoi. Pentru că vom avea cu toții, la un moment dat, un smartphone și vom avea cu toții niște aplicații pe care le vom folosi și nu cred că noi vom reduce investițiile în această direcție pentru că hotărâm că, uh, mă rog, serviciile de cloud computing nu vor fi interesante. Ele sunt interesante. De ce? Pentru că Europa uh, și mare parte din economia europeană se bazează pe IMM-uri, pe întreprinderi mici și mijlocii. Uitați-vă la mine, eu sunt un consultant independent și pot lucra cu multe firme care utilizează astfel de servicii de cloud computing și pot utiliza aceste lucruri în biroul meu. E un model de funcționare și e un model pe care Uniunea Europeană îl dezvoltă practicurile se schimbă și ele schimbă și modul nostru de a produce, de a gândi, de a lucra. Și adevărat că economia digitală nu va înlocui economia reală de manufactură, clar și răspicat, dar fără tehnologii cum vom face? Tehnologiile schimbă modul în care noi organizăm producția, felul în care producem. Și e un element fundamental pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. Și pentru a argumenta acest lucru, vă fac o demonstrație. Pe, duratul crize, pe durata crizei economice, piața muncii a avut probleme mari și avem un nivel destul de ridicat de șomaj în Europa. Însă, vă rog să mă credeți, n-am, n-am la mine statisticile, însă vi le pot uh, furniza ulterior. Cererea pentru persoane cu competențe TIC crește și întreprinderele, firmele, nu reușesc să găsească oameni competenți deci, acesta e motivul pentru care învățământul, formarea trebuie să se modifice. Și acesta este și motivul pentru care nu ne putem întoarce înapoi. Nu putem inversa acest trend. Ceea ce este important, cred eu, în agenda digitală este tocmai faptul că e vorba de o politică orizontală. Aveți dreptate. Care ne ajută să facem față împreună problemelor. Pentru că sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm împreună. În momentul în care am uh, pus la punct aceste studii de caz, am constatat că impactul este mai ușor de suportat în momentul în care ai niște politici care țin seama de diferitele aspecte um, cuprinse în ticuri. Și avem foarte multe exemple în acest sens. Cineva a spus că e foarte important să analizăm toate aceste aspecte din punct de vedere al uh, cererii și al ofertei. E adevărat. Și avem o mulțime de exemple în Europa în acest sens. La începutul ultimei decade, îmi aduc aminte că am făcut foarte multe studii și proiecte, chiar și pentru Comisia Europeană, pe tema serviciilor în atenția cetățenilor, servicii publice. Și apoi lumea a zis, a, ah, deci avem uh, servicii publice pentru cetățeni, dar nu le folosește nimeni? Pentru că utilizarea lor e prea scăzută. De ce? Ca, păi tocmai pentru că oamenii nu au competențe TIC. Deci nu pierdeți din vedere acest lucru. În următoarea decadă, oamenii mai în vârstă vor fi cei care au început să lucreze cu un calculator și cu un uh, calculator mobil cu un laptop. Deci, din punct de vedere al analfabetismului TIC, acesta scade progresiv. Și un alt mod de a face față acestei provocări este tocmai de a îmbunătăți sistemul de învățământ, de formare al tinerilor, prin intermediul altelor școli de studii, prin universități. În Europa există, există această conștientizare la nivel de state membre față de această problemă, și anume că educația, învățământul trebuie într-adevăr să, să modifice abordarea. Și, în același fel, în care cei care sunt în sistemul de producție trebuie să-și schimbe abordarea de asemenea față de TIC în cadrul propriilor activități de producție. Cineva zicea adinaur că e o problemă de organizare. Da, pentru că e vorba de tehnologii uh, cu scopuri multiple. Problema este că în momentul în care analizezi impactul investițiilor private în ticuri, ce constatăm? Rezultatul este bun atunci când aceste investiții sunt însoțite de o reorganizare a muncii în interiorul întreprinderii respective, firmei respective. Și acest lucru se aplică la toate nivelurile. În cadrul unei întreprinderi, în cadrul felului în care este organizată societatea, în cadrul, în, ca, în cadrul felului în care este organizat un teritoriu și așa mai departe. Eu cred că e o problemă deosebit de complexă, pentru că asta înseamnă că nu poți niciodată să analizezi acest aspect doar într-un singur fel, doar dintr-un punct de vedere Uh, redus. Și asta e circularitatea despre care vorbeam adeneaori la începutul prezentării mele. Da, cred că asta este tot. Uh, mulțumesc foarte mult. Da, e adevărat că acest studiu a fost deosebit de important pentru noi, e clar. E vorba doar de, nu e vorba doar de politici europene, e vorba și de inițiative emblematice care au un rol deosebit de important din punct de vedere al teritoriilor europene și e clar că au existat niște provocări în perioada de finanțare precedentă și e clar că aceste lucruri trebuiau să fie rezolvate, iar această agendă digitală poate să contribuie la acest lucru. Și e foarte important. Și acest lucru se vede de altfel și prin proiectele ce au fost desfășurate și pe care noastră le-ați ilustrat în studiu. Și e vorba de un studiu foarte util. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Acum, în acest sens, aș dori să vă spun că am ajuns la finalul ședinței noastre. Pe 17 decembrie va fi uh, ședința COTER și va, va avea loc uh, la nivel de uh, Comitetul Regiunilor și dacă doriți, puteți participa la, această, la acest eveniment, la această ședință. Puteți confirma până pe uh, 29 uh, noiembrie și apoi vom avea ședința noastră regii în Parlament. Vă mulțumesc, ședința se suspendă. Got a, confirmation for him from Seller that he's coming to the but not to